Małe opóźnienie jest celowe, bo chcemy... Domnilor și domnilor, îmi cer scuze pentru întârzierea cu care începem. N-am făcut-o intenționat, însă doream să dăm uh, ceva timp domnului comisar, pentru că a avut uh, o zi plină și deci doream să îi, uh, da, da, doream să-i dăm timp uh, domnului comisar ca să-și uh, adune puterile. Nu știu dacă are cineva obiecții la ordinea de zi, dacă nu, atunci considerăm ordinea de zi adoptată. Ședința noastră se transmite pe internet, în conformitate cu procedura obișnuită. Procesele verbale ale reuniunilor din 6 și 9 noiembrie trebuie să fie aprobate. Principalul punct de pe ordinea de zi din această seară Aș dori în primul rând să urez bun venit domnului comisar Hogan, care va prezenta comunicarea comisiei, de care am uh, vorbit uh, deja de ceva timp încoace. Așteptam cu nerăbdare această zi de 29 noiembrie. Uh, știți că am bifat mai multe proceduri, consultări, documente publicate, audieri organizate Sigur că și așteptările noastre sunt uh, foarte ridicate. Uh, mă refer mai ales la fermierii europeni și la consumatorii europeni. Până la urmă e vorba de câteva milioane de persoane. După cum știți, uh, comunicarea Comisiei a fost adoptată în această dimineață. Uh, iar în ce privește pașii următori, nu o să intru în prea multe detalii, însă ce vă pot spune este că după prezentarea uh, comisiei, o să dau cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice, după care domnul uh, comisar va răspunde la întrebările sau la observațiile acestora și după aceea vom avea dezbaterea în care vom da cuvântul colegilor. Nu avem prea mult timp la dispoziție, deci aș dori imediat să dau cuvântul domnului comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați. E o plăcere pentru mine să particip la această reuniune pentru a vă prezenta uh, comunicarea Comisiei cu privire la politica agricolă comună. Știți că chiar astăzi a fost adoptată această comunicare. Ea va fi prezentată la Consiliul de Agricultură la ședința din luna decembrie. Mă bucur de faptul că uh, mulți dintre dumneavoastră, dintre dumneavoastră ați urmărit reformele de-a lungul anilor, uh, probabil pe cea din 2013 și poate că aveți tendința să spuneți că am mai văzut uh, astfel de reforme. Însă, foaia de parcurs pentru PAC uh, după 2020 uh, poate fi considerată ca fiind o evoluție și nu o revoluție. Însă este foarte importantă și schimbările uh, pe care le propunem vor fi în slujba fermierilor, fermierilor dar și societății în general. Prima dată când m-am întâlnit cu comisia dumneavoastră în octombrie 2014, poate că vă amintiți că am vorbit foarte mult despre simplificare. De atunci am acumulat trei ani de experiență în punerea aplicare acestei politici și cred că am înțeles cu toții mai bine cât de complexă e ea. Știm ce funcționează și știm și ce nu funcționează. În acești trei ani uh, ne-am confruntat cu împrejurări dificile pe anumite piese agricole, Uh, în special, deși nu uh, exclusiv, uh, piața produselor lactate, a cărnii de porc și a fructelor și legumelor. Comisia a pus la dispoziție sprijin suplimentar de 1 miliard de euro în septembrie 2015 pentru toate aceste piețe. Această finanțare a avut într-adevăr un efect pozitiv pe piață, însă este clar că mobilizarea acestor fonduri pe, sau astfel, de fonduri pe viitor în mod ad hoc nu este durabilă, nu este sustenabilă și deci avem nevoie de un, o reacție diferită. Trebuie să construim un viitor uh, durabil pentru uh, fermieri și pentru uh, uh, cei care depind de agricultură. Putem spune că pacul a fost o poveste de succes pentru Uniunea Europeană. Este la fel de importantă astăzi ca și în 1962 în pofida uh, împrejurărilor și uh, provocărilor uh, cu care s-a confruntat producția agricolă în Europa uh, de-a lungul la 50 de ani. Capacitatea acestei politici de a se adapta și de a face față uh, provocărilor a uh, arătat uh, potențialul său de succes și importanța sa. Comunicarea Comisiei reflectă faptul că politica trebuie să se schimbe pentru a face față provocărilor de astăzi. După cum știți, la începutul anului am organizat o consultare publică. 3300 de persoane au trimis participări la această consultare Uh, mai puțin decât uh, cu ocazia uh, reformei anterioare. Am primit 4500 de răspunsuri. Însă, e clar că cetățenii sunt interesați de această consultare. Și se pare că ei sprijină sprijinul direct pentru fermieri, pentru ca ei să poată garanta securitatea alimentară. Majoritatea cetățenilor, a fermierilor și a factorilor implicați consideră de asemenea că pacul ar trebui să facă mai mult, mai ales în ceea ce privește protecția mediului și schimbările climatice comunicarea ar trebui să fie văzută și în contextul progreselor în uh, domeniul simplificării. Sigur că nu putem schimba uh, actul de bază și deci uh, suntem uh, conștienți uh, de limitele acestei uh, modificări. Însă suntem conștienți că Comisia dumneavoastră continuă uh, să lanseze apeluri spre simplificare și vă asigur că și noi vom depune eforturi în acest sens. De când am preluat mandatul de comisar, Uh, am uh, pus mare preț uh, pe potențialul sectorului agricol și agri-industrial de a-și aduce contribuția la celelalte politici europene și pentru a îndeplini prioritățile politice ale Comisiei Juncker. Pentru mine, agricultura este o politică europeană de bază cu șapte milioane de uh, ferme uh, care uh, beneficiază de plăți, dar și pentru cele 44 de milioane de persoane care depind de uh, sectorul agricol, dar e importantă și pentru 500 de milioane de consumatori, pentru care pacul asigură hrană în fiecare zi. Uh, reflectând uh, aceste uh, obiective, PAC-ul are un rol foarte important. De exemplu, în uh, generarea unor locuri de muncă de calitate, apoi uh, Um, implicarea în energia Uniunii, în economia circulară, în bioeconomia, uh, cercetare și inovare uh, pentru fermele noastre, apoi conectarea fermierilor și a comunităților rurale la economia digitală și contribuind la agenda Comisiei Europene cu privire la migrație. Uh, unul dintre cele mai importante domenii în care agricultura și pacul au un rol de jucat îl reprezintă mediul și schimbările climatice. Uniunea Europeană s-a angajat uh, să uh, respecte acordul de la Paris COP21 și, și obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Un pac, o PAC modernizată ar trebui să uh, uh, aibă obiective ambițioase de protecția mediului. Uh, Uh, comisarii Canete și Vela consideră că agricultura are un rol foarte important de jucat în acest domeniu. Agricultura trebuie să-și aducă contribuția la obiectivele 2030 uh, în domeniul uh, climei și al energiei și contribuția sa trebuie să fie recunoscută. Din 1990 a fost o reducere cu 24% în agricultură a emisiilor de gaze altele decât dioxidul de carbon. Și datele recente au arătat că emisiile de gaze cu efect de seră în agricultură au uh, continuat uh, să scadă cu 1,13% anual. De la introducerea ecologizării, 77% uh, din terenul arabil îndeplinesc cerințele de diversificare a culturilor și 14% uh, din acest teren au fost declarate zone uh, de interes ecologic. Pășunile permanente reprezintă aproape 30% din zona agricolă totală. O cincimă, cincime uh, dintre aceste păsuni, pășuni fac obiectul unor reguli de management foarte stricte. Însă, în pofida acestor realizări, se spune mereu că PAC-ul este o politică greu de administrat și de gestionat. Și deci am ajuns la concluzia că arhitectura de uh, ecologizare actuală ar trebui să fie înlocuită cu o abordare mai ambițioasă și mai flexibilă, care să uh, contribuie la um, acțiunile de protecție a mediului uh, și să ducă la o mai mare simplificare. Având în vedere diversificarea practicilor de agricultură și condițiile climatice, noi nu considerăm că o abordare de tip uh, calapod uh, este uh, potrivită. Și deci, sigur că punem accentul pe implementare, la care o să revin puțin mai târziu, noi considerăm că trebuie să acordăm mai multă subsidiaritate statelor membre, pentru ca ele să găsească soluții la aceste chestiuni de mediu. Nu credem că ar fi mai bine ca Bruxelul să determine sau să hotărască lungimea gardurilor. Uh, sau numărul de copaci care trebuie să fie plantați uh, pe un teren. Trebuie ca statele membre să vină cu răspunsuri în funcție de contextul regional. Însă uh, este clar că trebuie să avem obiective foarte ambițioase în domeniul protecției mediului și noile condiționalități conform cărora în viitor Uh, venitul fermierilor uh, vor fi acordate în conformitate cu uh, practicile de, clim, de climă și de mediu, va fi temelia politicii agricole comune. Credem că simplificarea trebuie să vizeze felul în care politica este pusă în aplicare sau dă rezultate. În ce privește practicile de ecologizare, nu considerăm că o abordare de tip uh, de sus în jos sau de tip uh, ca la pod este potrivită. Trebuie să ne asigurăm că politica duce la rezultate concrete. Știu că există rezerve în ceea ce privește această abordare și aș dori să folosim ocazia din această țară pentru a vă liniști în acest sens. La început am vorbit uh, Uh, de faptul că pacul a fost o poveste de succes uh, în ultimii 50 de ani. Unul dintre motive este faptul că avem o politică agricolă comună care a uh, dus la crearea unei piețe interne de succes și care a evitat denaturările între statele membre. Noi propunem acum o schimbare majoră în ce privește răspunderea și a relațiilor între cei uh, protagoniști, Comisia, statele membre și uh, uh, domeniul agroindustrial. Însă este clar că nu vrem să aruncăm copilul cu apa de la baie. Pacul actual uh, se bazează pe rezultate, de asemenea, se bazează pe uh, punerea în aplicare a unor reguli europene foarte detaliate și pe controle. În contextul simplificării PAC, noi credem că dacă bazăm această abordare bazată pe rezultate, nu putem face progrese suplimentare și de aceea este nevoie de un nou model pentru a introduce mai multă flexibilitate pentru statele membre, de mai puțină birocrație pentru, pentru fermieri și să cerem mai multe rezultate care să reflecte și uh, inițiativa Comisiei Buget bazat pe rezultate. Trebuie să avem un nou model uh, cu scopul de a simplifica și de a moderniza PAC-ul. Ce înseamnă simplificarea? Această politică trebuie să fie mai eficientă, mai eficace și mai uh, uh, favorabilă utilizatorului. Sigur că provocările trebuie, care apar trebuie să fie transportate în uh, oportunități. Deci dacă vrem să trecem de la respectarea regulilor la rezultate, trebuie să identificăm foarte bine obiectivele pe care această politică trebuie să le atingă. Aceste obiective vor fi stabilite la nivel european. Noul sistem va permite statelor membre și regiunilor să uh, conceapă un plan strategic PAC care va implica o evaluare ex ante pentru identificarea nevoilor și apoi uh, va defini uh, obiectivele și intervențiile necesare pentru a atinge aceste obiective. Intervenția va fi uh, predefinită în actul de bază și va include um, sprijin decuplat pentru fermieri, sprijin cuplat, investiții și măsuri de mediu. Apoi acest plan va trebui să fie aprobat de către Comisia Europeană, care va examina strategia propusă pe baza tuturor datelor disponibile. Apoi se va verifica coerența cu obiectivele europene și obiectivele definite de către state membre, la fel ca și coerența cu uh, măsurile de intervenție uh, alese și alocările financiare definite de către statele membre. Această abordare, uh, orientată pe rezultate înseamnă că stabilirea obiectivelor și a măsurării performanțelor se va face la nivelul statelor membre. Relația între UE și fermieri trebuie să fie simplificată, astfel încât statele membre să fie cele care impun uh, cerințele uh, la nivel de fermier. Un alt aspect în care putem reduce complexitatea uh, se vizează respectarea unor reguli pentru a se, care se asigură că anumite rezultate sunt obținute. Aceste reguli sunt prea complexe și trebuie simplificate. Există o îngrijorare legitimă conform căreia abordarea mai ușoară, să spunem, propusă de către uh, Comisia Europeană ar duce la uh, obligații inutile pentru uh, fermieri. Sigur că trebuie să verificăm PAC-ul și aceste planuri PAC, însă Comisia va trebui să vadă cum se poate evita așa numitul gold plating sau suprareglementarea. Uh, vom reduce birocrația la nivelul fermelor, mai ales prin folosirea noilor tehnologii, de exemplu tehnologia prin satelit, soluții um, IT, pentru a um, înlocui uh, uh, cererile pe hârtie, de exemplu, și controlele la fața locului. Sper că astfel am reușit să vă asigur că, în pofida unei schimbări majore, cu toții vom păstra cuvântul comun în politica agricolă comună. Domnule președinte, aș dori să mă refer la alte aspecte din comunicare. Sigur că sunt conștient de problema uh, tinerilor fermieri și a obstacolelor cu care se confruntă când doresc să intre în câmpul muncii. Știm că doar 6% dintre fermierii din Uniunea Europeană sunt uh, cu vârsta mai puțin de 35%. 55% sunt mai uh, în vârstă decât 55 de ani. Este o, un profil de vârstă nesustenabil pentru agricultură. Aș dori să vă reamintesc că în reforma din 2013, plata pentru tânărul fermier a fost Uh, introdusă ca completare la plățile directe. Anul trecut, 280.000 uh, de fermieri uh, au primit aceste plăți, care au totalizat 3 miliarde de euro. Sigur că există negocierile regulamentului omnibus pentru ca această completare să fie de 50%. În orice caz, 177.000 de tineri fermieri vor primi sprijin în cadrul programului de dezvoltare rurală. Un raport al curții, curții a conclus că uh, plățile directe nu s-au uh, bazat pe o audiere solidă și nu au uh, pus uh, într-adevăr suficienți uh, bani la dispoziția uh, tinerilor fermieri. Noi considerăm că ar trebui să avem uh, politici diferite pentru a asigura uh, renoirea generațiilor. Și de aceea trebuie să facem un efort la nivel de Uniunea Europeană și de state membre. Statele membre se află în poziția privilegiată de a folosi instrumente precum fiscalitatea, dreptul succesoral și reglementările privind terenurile, în timp ce Uniunea Europeană poate să ofere uh, un sprijin european pentru a ajuta pe tinerii fermieri să se instaleze. Cooperarea pentru a asigura coerența între acțiunile europene și naționale pot duce poate la Uh, rezultate care să ține cont de uh, nevoile fermierilor. Uh, am discutat de mai multe ori în comisia noastră faptul că se pare că există un dezechilibru între împărțirea veniturilor între fermieri. Se spune că este vorba de 80 la 20. Se spune că 20% din fermieri plătesc 80% din plăți. De fapt, asta reflectă faptul că sistemul de plăți directe este un sistem bazat pe teren și deci uh, plățile se fac celor care uh, sunt proprietarii terenului. Ceea ce uh, sigur că nu uh, ține întreaga, spune întreaga poveste. De exemplu, nu spune faptul că 70% din ajutoarele directe ajung la fermierii care au între 5 și 250 de hectare. Sigur, e vorba de ferme familiale uh, și dimensiunea lor variază de la o țară la alta. Cam jumătate din numărul beneficiarilor au ferme de mai puțin de 5 hectare. Sigur că problema echității în uh, ce privește distribuția plăților uh, e foarte importantă. Și uh, la, cu ocazia ultimei reforme am vorbit, de exemplu, de plafonarea obligatorie a plăților directe, ținând cont de ocupare, apoi plăți degresive pentru a sprijini sprijinul pentru fermele mari și o, um, o atenție specială pentru părțile redistributive pentru a ne asigura că facem uh, plăți în mod uh, țintit, mai ales pentru fermele mici uh, și uh, mijlocii. Trebuie să acordăm într-adevăr bani fermierilor care doresc să uh, uh, lucreze în ferme pentru a-și câștiga viața. Sigur că uh, propunerea inițială a Comisiei privind plafonarea obligatorie a fost respinsă de către colegiuitori, însă iată, acum uh, aveți oportunitatea să vă revizuiți atitudinea. Însă trebuie să spunem că pentru anul 2016 9 state membre vor plafona sumele sau cel puțin vor face acest lucru în 2017, 6 state membre uh, aplică plățile redistributive. Deci iată, aveți opțiunile la dispoziție. În ce privește echitatea, PAC-ul trebuie să joace un rol foarte important în urmărirea principiului principiilor de egalitate între statele membre, mari, mici, din est, din vest, din nord sau din sud. E mesajul Uh, pe care l-am desprins din uh, intervenția președintelui Juncker în uh, discursul privind starea Uniunii din 2017, pentru a reduce diferențele dintre statele membre în ce privește sprijinul PAC. Sigur că există diferențe în ce privește costul mâinii de lucru și a terenurilor. Ele trebuie, toate aceste recunoaște, trebuie să fie recunoscute, însă fermierii se confruntă cu același tip de provocări. Domnule președinte, aș dori foarte pe scurt să mă refer la chestiuni la care nu voi avea timp să intru în detalii, dar pe care doresc să le menționez. Comunicarea Comisiei spune că PAC-ul poate consolida mediul rural prin uh, sprijinirea ocupării, uh, de asemenea prin uh, aportul la bioeconomie, care reprezintă un potențial imens pentru regenerarea rurală și pentru crearea de locuri de muncă. Și capul trebuie să fie combinată cu alte politici europene, precum politica de coeziune. Știu că mulți dintre dumneavoastră și-au manifestat interesul în ce privește inițiativa Sate Inteligente și mă bucur de faptul că comunicarea Comisiei repetă angajamentul pentru comunitățile rurale care doresc să dezvolte această inițiativă de state uh, inteligente și vă asigur de uh, sprijinul doamnei Creț în acest uh, domeniu. Apoi, o mai bună sinergie cu alte politici. Mă gândesc uh, la internetul de bandă largă, de exemplu. Și doamna comisar Gabriel, împreună cu mine, am anunțat o inițiativă pe 5 puncte pentru a îmbunătăți și pentru a accelera uh, rolul uh, internetului pe bandă largă în zonele rurale. Sigur că um, uh, toate trebuie să se reflecte în agenda de cercetare a Uniunii Europene privind viitorul PAC și trebuie să stimulăm sinergiile cu politicile de cercetare, cercetare și inovare, tocmai pentru a stimula inovarea. Domnul comisar Moedas și cu mine ne ocupăm de toate aceste domenii. Trebuie să ne asigurăm că toți fermierii au acces la un sistem de consiliere care funcționează. Consilieri uh, bine pregătiți și uh, competenți care să-i, asigure, care să-i ajute pe fermieri uh, să aibă o planificare financiară, dar și să beneficieze de consiliere în domeniul antreprenoriatului. Comunicarea Comisiei ține cont și de preocupările cetățenilor în ce privește sănătatea, nutriția, reducerea risipei alimentare și bunăstarea animalelor. De exemplu, pacul trebuie să abordeze chestiuni foarte importante de sănătate, de exemplu cele legate de rezistența antimicrobială apoi să aibă o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește sănătatea umană și animală. Știți că există conceptul de uh, o sănătate unică. De asemenea, pacul are un rol important uh, de jucat în promovarea unei hranei sănătoase pentru a reduce obezitatea și malnutriția, pentru ca produsele uh, precum fructele și uh, legumele să fie la dispoziția cetățenilor. Sunt chestiuni uh, de care m-am ocupat uh, în strânsă cooperare cu uh, domnul comisar uh, Andrichaitis. Aș dori să vă reamintesc că, că Uh, pacul în ultimii ani s-a orientat foarte mult pe piață. Comunicarea Comisiei de astăzi și propunerea legislativă din anul următor va merge pe același făgaș. Îmi cer scuze pentru prezentarea îndelungată, însă aș putea să vă spune mult mai multe și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Apoi, uh, Sigur că așteptăm reacția dumneavoastră la comunicarea Comisiei și astfel vom putea pregăti uh, propunerea legislativă din 2018. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Trecem acum la dezbatere. Aș vrea să vă rog să respectați uh, timpul de vorbire Două minute fiecare. Două minute, deci, pentru coordonatori. Albert Des. Ah, Albert Des. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar Hogan, că ați venit la noi în comisie și că ne-ați prezentat comunicarea comisiei de, pe care am așteptat-o cu mult interes. Sunt de acord cu dumneavoastră că uh, la situația pe care o avem în PAC, nu putem vorbi neapărat de o revoluție, pentru că nu avem nevoie de o revoluție, ci de o corectură acolo unde este necesar. Văd că sunt aici propuneri foarte rezonabile și noi, ca Parlament, vom mai completa propunerile dumneavoastră. Oricum, niciun, parlament, niciun document nu intră și iese din Parlament în aceeași formă. Noi ne vom ocupa de acest document foarte intens și îl vom prelucra. PAC-ul a fost o mare etapă, o etapă foarte importantă a procesului de unificare, iar eu, ca fermier, am început activitatea mea la începutul pacului și de atunci am acompaniat acest subiect și în același timp pacul m-a acompaniat pe mine în calitate de fermier și cred că am atins foarte multe prin pac și n-ar trebui să o punem la îndoială. Am însă câteva rezerve atunci când încercăm din nou să creăm prea multe competențe la nivel național, pentru că totuși se cheamă politica agricolă comună și eu zic că ar trebui să înțelegem că dacă sunt prea multe competențe la nivel național, riscăm uh, o distorsionare a concurenței între statele membre și în statele membre. Și trebuie să verificăm, deci, dacă nu există o contradicție aici, pentru ca să păstrăm politica agricolă comună, după cum ziceam. Aș vrea, în puținul timp care îmi rămâne, să spun și că banii care se cheltuiesc tot timpul pentru PAC și care sunt tot timpul criticați pentru că se zice că 40% din bugetul UE se cheltuie în agricultură, trebuie să-și găsească un răspuns aceste critici. Pentru că am spun, trebuie să spunem opiniei că dacă am verificat totul așa cum se verifică în PAC, am fi la 1% probabil de uh, probleme, 1%, 1% și în același timp foarte mulți oameni ar suferi, n-ar avea de mâncare și distribuirea alimentelor nu ar fi făcută cum trebuie. Deci noi tocmai putem să oferim acest sprijin pentru celelalte domenii ale politicii. Vă oferim sprijinul și dumneavoastră și până la sfârșitul mandatului, desigur. Mulțumesc, spune președintele, foarte mult. Aș vrea să vă urez bun venit. Bun venit și uh, ne bucurăm foarte mult că sunteți cu noi. Oricum vă urăm mult succes. Domnule Atui, vă urez și dumneavoastră bun venit, iar acum vom trece imediat la domnul Andrieu. Domnul Andrieu are cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. A fost foarte interesantă și vreau să revin asupra ei. Câteva puncte. În primul rând, în legătură cu simplificarea. Eu sunt de acord cu viziunea dumneavoastră nouă care trebuie să mențină o idee comună în această reformă. Este un pericol să naționalizăm, însă înțelegeți în același timp că obiectivele, dacă am înțeles eu corect, ați spus că obiectivele comune trebuie să fie definite și păstrate la scară comunitară. Iar în ceea ce privește subsidiaritatea, statele membre au implementarea în competența lor. Deci aici eu trebuie să facem, cred că trebuie să facem o distinție, mi se pare interesant să discutăm pe ea ă, și pe întreaga reformă și câteva puncte din partea mea foarte, foarte scurte pentru că nu am timp în legătură cu alimentație, sănătate și climă. aș mi se pare bine că trebuie să discutăm din nou despre ele, pentru că agricultura trebuie să fie în centrul proiectelor de societate, în același timp pe ocupare. Mă bucur că activitatea noastră comună în ceea ce privește ocuparea și uh, teritoriile nu a fost în zadar, pentru că am făcut o legătură între PAC și uh, piața ocupării, după aceea și ocupare în general. Apoi, în ceea ce privește piețele, într-adevăr, um, nu se schimbă foarte multe, cum zicea și Confucius, trebuie să nu se schimbe nimic ca să se schimbe tot, dar eu cred că în orice caz miza este volatilitatea aici care, uh, pe care ați abordat-o dumneavoastră. Eu zic însă că sunt suficiente anumite elemente pe care noastră ați menționat ca să combatem problema aceasta, mai ales în domeniul lactate, am văzut că se poate găsi o soluție, trebuie revizuit regulamentul și mai pot să-mi imaginez alte instrumente decât cele propuse de dumneavoastră. În legătură cu tinerii fermieri, eu zic că foarte clar, așa cum a zis-o și noastră puțin, trebuie să ne gândim la o solidificare a primului pilon în toate statele membre și în același timp o ajutorare a tuturor fermierilor tineri dacă vrem să Uh, poate să se instaleze cum trebuie. Și altceva, dumneavoastră v-ați referit la praguri, um, praguri care însă trebuie să respecte și coeziunea uh, și trebuie să meargă și în direcția pe care ați spus-o dumneavoastră și anume uh, includerea ruralității în aceste, în aceste elemente. Vă mulțumesc. Vă rog, domnule Nicholson, aveți cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Salut comunicarea Comisiei. Comisia s-a consultat în mod amplu pentru a putea elabora această comunicare și mi se pare foarte bine că propunerea a ținut cont de toate aceste puncte, însă să știți că știm și noi că nu întotdeauna se termină un proiect acolo unde l a început și am ascultat cu mult interes uh, ceea ce ați prezentat, pentru că mi-amintesc, de exemplu, la, de ultima situație în momentul în care discutam despre reforma PAC, cât de complicat a fost și acolo. În legătură cu bugetul, domnule comisar, știți că Brexitul va avea implicații pe bugetul agriculturii, chiar și cu uh, Um, rețeta pe care trebuie să o plătească Marea Britanie acum pentru ieșirea din Uniunea Europeană, totuși nu vom compensa situația complet. Și cred că gaura care se va crea în bugetul agriculturii din cauza ieșirii Marii Britanii va fi uh, pusă sub presiune și mai mare și va fi în orice caz analizată foarte îndeaproape. Salut uh, comentariile dumneavoastră pe pe implicarea Bruselului. Într-adevăr, e bine să nu se implice tot timpul uh, Bruselul în tot, dar nu problema este că se implică Bruselul, ci cum văd politicienii la nivel național că tot timpul Bruxelul este de vină, cum vor ei să vadă. Într-adevăr, um, acum știm că Brexitul va avea loc, dar e foarte important ca sectorul uh, alimentației și al agriculturii să rămână puternic și după plecarea noastră. Dumneavoastră ați subliniat foarte bine în contribuția dumneavoastră cât de importantă a fost um, renovarea, reformularea și politicii agricole um, pentru uh, aspectele de climă și de mediu și sunt de acord cu Albert care vorbește de problema de criticării bugetului pentru agricultură. Mi se pare foarte important să știm ceea ce a zis și el. Îmi amintesc că la ultimul proces a fost dificil de asemenea și vreau să vă întreb dacă credeți că, având în vedere cât de mult durează să ajungi la un acord în Europa, credeți că vom ajunge la un acord, așadar, pe calendarul pe care îl avem? Îmi cer scuze că nu voi putea rămâne până la sfârșitul reuniunii, însă, uh, pentru că am altă obligație. Mulțumesc! Doamna Müller, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru explicațiile dumneavoastră. Vă înțeleg când spuneți că e nevoie să stabilim obiective la nivel european, să stabilim un cadru, modernizare, simplificare, drept la replică, drept de a lua decizii. Mi se pare că sună foarte bine pentru că creează un spațiu mai mare pentru statele membre. Însă pentru mine deja se pune prima întrebare. Dacă mă gândesc la statul membru din care provin eu, care este un stat membru foarte complicat în ceea ce privește organizarea și planul strategic PAC, vreau să știu dacă mai este compatibil un astfel de plan cu politica agricolă comună. Am probleme foarte mari să văd coerența aici și pentru mine e foarte important și să nu se ajungă la distorsiunea concurenței, pentru că mă uit, de exemplu, în anumite state membre, ce standarde de membru, ce standarde de mediu au sau ce standarde de bunăstare animală au, diferențele în statele, între statele membre în Europa sunt încă foarte mari și vreau să vă întreb cum putem reglementa uh, faptul ca să nu existe distorsiune de concurență în Europa. O altă întrebare concretă din partea mea. Ați spus că trebuie să solidificăm IMM-urile, suntem de acord, dar uh, dumneavoastră spuneți că numai adevărații fermieri trebuie să primească această susținere. Când văd însă cât de mulți fermieri ca uh, care fac aceasta ca job, al doilea job avem, să zicem, care au 40 de vaci, de exemplu, eu văd că se vor crea probleme foarte mari în Germania dacă vom vrea să aplicăm regula aceasta strict. Apoi, o rugăminte. Dumneavoastră ați spus că bunăstarea animală este extrem de importantă. Săptămâna trecută, în uh, televiz- la televiziunea germană, m-am uitat la emisiunea 37 de grade, cum, tra- cum supraviețuiesc animalele transporturile spre abatoare. Și vreau să știu dacă cifrele care au fost arătate în această emisiune chiar sunt adevărate. Adică transporturile de animale vii în scop de abatere, chiar se întâmplă în asemenea condiții mizere și dacă, într-adevăr, în cadrul Europei nu putem să garantăm faptul că legislația noastră de protecție a animalelor nu este aplicată, aș dori, totuși, să nu mai existe transporturi de acest tip către statele terțe care să fie aprobate și, de asemenea, sper ca animalele să poată să fie abătute, să meargă la abator în cadrul Europei, pentru că, domnule comisar, cred că trebuie să ne uităm spre viitor și să stabilim anumite jaloane pentru ca să-i protejăm pe fermieri. Ei sunt cei care sunt duși de lesă, ca să zic așa, și uh, întreprinderile mari de transport uh, sunt cele care încalcă până la urmă standardele de protecție animală. Mulțumesc, doamna Senra. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Hogan, ne prezentați pacul ca fiind un mare succes. Puteți să-mi expliceți, explicați, vă rog, o reușită pentru cine și unde? Pentru că între 2000 2003 și 2013 o treime din micile ferme din Europa au dispărut și după părerea mea aici nu putem vorbi de o reușită. Avem și uh, un alt fenomen, îmbătrânirea fermierilor, agricultorilor. Vorbim foarte des în comisia noastră despre așa ceva. Nu avem tineri fermieri care să preia uh, sarcinile lor. Există multe zone rurale care sunt abandonate. Am constatat și anul acesta chiar la fața locului, ceea ce are un impact această abandonare în Portugalia, unde avem foarte multe incendii care sunt legate de abandonul zonelor rurale, care uh, rezultă așadar din politicile noastre în cadrul PAC. Avem uh, prețuri foarte joase, prețuri de criză, care de fapt reflectă dificultățile agricultorilor care au foarte mari dificultăți să, să supraviețuiască și nu sunt lucruri care nu se pot explica. Există o cauză. Trebuie așadar să facem o analiză critică a consecințelor pacului, de ce am ajuns până la acest subiect. Aș vrea și, dacă puteți, să ne spuneți cum poate Europa în continuare să alimenteze întreaga lume. Ați insistat în textul dumneavoastră asupra punctului acesta. Ați spus că Uniunea Europeană este cel mai mare exportator de produse agri- agroalimentare din lume. O liberalizare sporită a comerțului și o participare sporită la uh, lanțul de valoare, ați spus dumneavoastră, ar permite să dezvolte exporturile și ar permite de asemenea să răspundă la uh, cererea care crește în lumea întreagă. Dar, domnule comisar, vă întreb eu, unde este solidaritatea? Ce mai facem cu țăranii, cu fermierii din țările în curs de dezvoltare care trebuie să poată să dezvolte pentru clasa lor, uh, clasa de mijloc, uh, produsele lor? Unde este solidaritatea dumneavoastră aici? Și, în același timp, mai avem și politicile din Mediterană, deci din bazinul mediteranean. Dumneavoastră nu vorbiți despre aceste politici și în legătură legătură cu uh, agricultorii, Uniunea Europeană face din ce în ce mai multe liberalizare, din ce în ce mai multe exportare, din ce mai multe export și dumneavoastră știți foarte bine că nu dă întotdeauna roade politica dumneavoastră. Și iată de ce vreau să vă pun o întrebare. Ce o să faceți dumneavoastră pentru ca să lansăm instrumente care să garanteze prețuri echitabile? Văd că domnul președinte își uh, ridică ciocanul și uh, înțeleg ce înseamnă acest lucru. Așa că nu mai știu ce să mai zic, nu mai îmi găsesc cuvintele, așa că sper să-mi răspundeți la întrebările pe care le-am pus până acum. Am depășit timpul pe care mi l-ați alocat prețurile demne, uh, reglementarea uh, aliment, uh, sectorului alimentației, clima, mediul, toate acestea trebuie să fie în centrul unei politici solide. Mulțumesc foarte mult și eu vă mulțumesc, spune președintele, nu puteam să vă întrerup pentru că ar fi putut să fie perceput ca și cum eu aș fi întrerupt pe cineva care are o uh, problemă cu politica agricolă comună. Domnul Hosling, mulțumesc. Domnule comisar, v-am ascultat foarte mult, dar n-am înțeles încă foarte bine ce vreți. Titlurile de astăzi din mass media germană au fost așa. Comisarul dorește să elimine ecologizarea și dorește să renaționalizeze politica agricolă comună. Asta am citit în ziarele de azi din Germania. Acesta este cheia reformei dumneavoastră? Când spuneți, de exemplu, că prin renaționalizare se poate reduce birocrația, eu nu pot decât să fiu de acord cu doamna Müller, pentru că statele națiune sunt cele care au până la urmă ultimul cuvânt. Ele sunt cele care au și complicat, de fapt, birocrația. Nu a fost propunerea comisiei și după aceea, dacă dumneavoastră acum doriți să-i lăsați să facă după cum vor ei, vom avea 28 de implementări diferite ale unei politici și nimic nu o să se mai pupe cu nimic. Deci nu pot decât să vă atenționez să nu cumva să transformați aceasta în motoul dumneavoastră dumneavoastră. Sigur că anumite lucruri din al doilea pilon poate pot să fie lăsate mai degrabă la îndemâna statelor membre, dar totuși nucleul trebuie să rămână european. Dumneavoastră ați formulat foarte multe obiective, dar un obiectiv care era și în centrul fostei reforme, adică o agricultură care se ține mai mult cont de mediu, nu este acum menționată de către dumneavoastră. Ce facem cu biodiversitatea? Ce facem cu această problemă? pentru că la ultima reformă am stabilit că biodiversitatea era un obiectiv al Uniunii și acum noastră n-ați vorbit de biodiversitate. Ați spus de asemenea că agricultura este deja mult mai prietenoasă față de climă. Nu sunt foarte de acord. Trebuie într-adevăr să facem anumite lucruri uh, ca să se schimbe ceva. Dumneavoastră ați stabilit um, că și digitalizarea va fi o prioritate, dar uh, sigur, e foarte bine, dar nu putem să găsim ca răspuns numai digitalizarea. Înainte se spunea uh, uh, dacă vrem să spunem jaloane sau dacă vrem să stabilim lucrurile flexibil, acum nu se vorbește decât dacă vrem sau nu să facem digitalizare. Ați mai vorbit și despre um, limitare, plafonare, îmi cer scuze. Uh, o mai bună repartizare de sus în jos ați spus că este necesară. Vreau să știu dacă vreți să faceți și o propunere concretă pe subiectul acesta, pentru că nu mi se pare că ați făcut-o. Deci îmi lipsește o abordare concretă, domnule comisar. Ce doriți, domnule comisar, de fapt să aplicați uh, concret cu subiect, cu acest document foarte subțire? O să ne fie foarte greu în Parlament să ne convingem colegii că uh, trebuie în continuare să avem subvenții agricole cum aveam și înainte. Va trebui să ne mai dați mai multe răspunsuri decât cele pe care ne le-ați dat până acum. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Zullo are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, când am citit titlul comunicării dumneavoastră, viitorul sectorului alimentar și al agriculturii, o secundă m-am uh, bucurat pentru că am văzut aceste două cuvinte împreună. Uh, dar chiar mă gândeam că a venit un moment propice, în fine, ca Comisia să, facă, să țină cont de uh, toate propunerile care veneau din toate părțile, pentru ca politica agricolă comună să fie transformată într-o politică agricolă și alimentară comună. Însă, din păcate, atunci când am început să citesc comunicarea pe alimentație, n-am prea mai găsit nimic dar chiar n-am găsit nimic, de fapt. Și aș vrea să vă amintesc, domnule comisar, că am avut ocazia să o spun chiar eu, dar și alții, că Uniunea Europeană nu are o strategie structurată alimentară, nu are o strategie coerentă care să aibă și un suflul pe lungă durată, care să nu depindă de importurile din țările terțe și de ceea ce, pentru ceea ce este nevoia primară a omului, adică alimentația. O strategie care să ne permită să facem față tuturor provocărilor acestui, acestor timpuri și, în același timp, îmbunătățind valoarea nutrițională fără să stricăm mediul. Această strategie, din păcate, nu există și din ceea ce citesc aici, nici nu o să o avem pe viitor, nu o să o avem niciodată, am impresia. Abordarea pe care ați folosit-o dumneavoastră este, haide să vedem ce văd consumatorii și să-i mulțumim pe aceștia. Și eu vreau să vă întreb, dumneavoastră considerați că această abordare este chiar utilă ca să combatem obezitatea, să combatem malnutriția, să combatem uh, tot ce fac uh, ca uh, risipă toate multinaționalele în ceea ce privește alimentația. Eu zic că avem nevoie de o strategie care să aibă ca țintă o educare și orientare a cetățenilor și să aibă și măsuri de, susten- de susținere a agriculturii care să fie funcționale. Și fără această strategie, eu zic că nu am face decât să schițăm un sistem pe care după aceea îl lăsăm până la urmă să meargă în toate direcțiile ghidat numai de interes interesele multinaționalelor. Așa că, domnule comisar, aici avem o ocazie enormă. Haideți să nu pierdem această ocazie. Vă rog, trebuie să construim o politică agricolă pentru cetățeni sau vreți să construiți una pentru multinaționale? Vă mulțumesc! Domnul Loazo, mulțumesc, domnule președinte. Ehm, mă uimesc foarte mult, chiar mă indignează eh, cele spuse de colegi precum domnul Des, care vor să eh, aducă mm, chestiuni ce țin de statele naționale la nivel european. Este o trădare. Vorbiți despre eh, o politică agricolă comună reușită. Șai, două persoane, doi agricultori se sinucid în fiecare zi. Iată succesul politicii noastre agricole comune vorbiți despre simplificare, exporturi și așa mai departe. Dar uh, prezentarea generală ascunde diferențele între țările membre mai vechi, cum este Franța, și sprijinul acordat uh, unor țări din Est, uh, care unele nici măcar nu sunt membre, mă refer la Ucraina trebuie să respectăm munca agricultorilor, nu să acumulăm controle și verificări. E insuportabil asta pentru agricultori. Aș dori să amintesc și unele scandaluri cu țări uh, în ceea ce privește uh, negocierile cu Mercosur. Negociați un tratat. Uh, importurile din Brazilia, de exemplu, sunt interzise în Rusia. Dacă doriți securitate alimentare, cred că trebuie pur și simplu să încetați să negociați acordurile liber schimb, pentru că piața noastră internă depinde mult prea mult de importuri. Un alt subiect, agricultura creează locuri de muncă în domeniul rural. În teorie, da, dar numai în anumite țări. De decenii, po politica dumneavoastră duce la concentrare și la uh, dispariția exploatațiilor. Mii de locuri de muncă s-au pierdut în Franța uh, și teritoriile noastre rurale sunt pe moarte. Prin politica dumneavoastră, uh, ați vorbit despre politica migratoare, ați vorbit despre uh, a uh, introduce migranți în uh, zonele uh, rurale. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Zgodnie z zapowiedzią w tej chwili... Mulțumim foarte mult! După cum v-am informat, acum îi voi da cuvântul domnului comisar Hogan. Am să îl rog să răspundă la prima rundă de întrebări, iar apoi vom continua cu întrebările. Domnule comisar, aveți cuvântul. Avem oaspeți în sală, aș dori să vă uh, informez de asta, oaspeți din partea domnului De Castro și din partea doamnei Măghenes. Bun venit la această reuniune cât se poate de interesantă și foarte importantă a uh, Comisiei pentru Agricultură. Bun venit și dau cuvântul domnului comisar. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai mulți uh, vorbitori, inclusiv domnul Des, au vorbit despre noul model de acordare a finanțării. În intervenția mea am spus clar că uh, avem intenția să simplificăm. Comisia și Uniunea Europeană vor decide obiectivele, așa cum o facem și acum, vom solicita statelor membre să vină cu propuneri despre cum pot să atingă aceste obiective, vom stabili ținte pentru uh, rezultate și vom avea indicatori foarte precisi de măsurarea performanței. Iar uh, gestiunea actuală financiară mm, va continua. Măsurile de piață și toate celelalte instrumente pe care le avem și pe care le, le-am folosit cu foarte, mare, cu foarte bune rezultate în 2015 și 2016 pentru a rezolva problemele pe care le-am avut, vor continua. Faptul că nu le-am menționat uh, explicit nu înseamnă că vor dispărea. Sunt de acord cu cei care vorbeau despre importanța ca politica agricolă comună să rămână așa, comună. Bineînțeles, uh, obiectivele vor uh, necesita aprobarea din partea Comisiei Europene pentru a ne asigura că nu există distorsiune ale concurenței. Domnul Andrieu s-a referit la un punct foarte important, gestiunea riscului pentru a-i ajuta pe fermier să treacă de, pe, să treacă de probleme pe piață. Este ceea ce am încercat să facem uh, și cu directiva Omnibus. Uh, instrumentul de stabilizare a venitului, Uh, și nu numai, sunt exemple uh, de acțiuni uh, pe care le vom folosi ca bază și vom, încerc, vom lua măsuri pentru a ajuta pe fermieri să facă față riscului volatilității și unor dezastre care vin din cauza schimbărilor climatice, inundații, secetă și așa mai departe, toate acestea nu vor dispărea și vor necesita răspunsuri clare în ceea ce privește din punct de vedere financiar și instrumente uh, uh, și instrumente legislative. Uh, instrumentul pentru dezvoltare rurală a fost foarte util pentru statele membre în care au fost dezastre și viteza la, în care am putut face modificările necesare a fost lăudată de către statele membre. Mă refer la Portugalia, Spania și Italia în special. Domnule Nicholson, ați uh, parcurs uh, multe reforme. Bănuiesc că a plecat domnul Nicholson la o altă reuniune, însă um, um, rezultatul final va fi um, determinat de colegiuitori. Um, și de, de aceea depinde și de dumneavoastră acest lucru. Să ne bazăm pe omnibus. Cred că este un exemplu că putem avea măsuri, uh, uh, obține măsuri rapid dacă colaborăm și există bunăvoință. Scenariile bugetare sunt dificile, însă nu pot să vorbesc despre bani în contextul următoarei PAC, uh, în, până când nu va fi fost adoptat uh, noua propunere privind uh, CFM-ul. Știu că faceți lobby pe lângă statele membre cu foarte mare succes și așa și trebuie să continuați să faceți, mai ales pe lângă miniștrii de finanțe. Implementarea și termen, uh, termenele pentru politici. Cred că dacă putem avea o propunere legislativă în iunie 2018, avem o șansă bună de a ajunge la un rezultat înainte de alegerile europene, dacă asta vă doriți. Dar nu este o reformă majoră uh, și cred că tocmai de aceea putem să ne dezvoltăm uh, propunerile uh, mai ușor. După cum spuneam, nu va fi o revoluție ca cea din 2013, ci mai degrabă o evoluție. Și tocmai de aceea nu credem că va dura la fel de mult ca data trecută și vom începe cât se poate de repede după ce va fi publicată propunerea legislativă. Doamna Müller, ați vorbit despre bunăstarea uh, animalelor. Bunăstarea animalelor este menționată de șapte ori în comunicare. Bineînțeles, deci că uh, ni se pare un element important. Nu știu uh, ce program, ce emisiune ați văzut, dar în mod cert greșesc dacă cred că Uniunea Europeană nu face nimic în acest sens. Noi am investit foarte mult uh, și am oferit oportunități statelor membre să abordeze aceste lucruri. Dar vom continua pentru și bine, ține și de responsabilitatea colegului Andru Caitis, dar știu că își face treaba cu conștiinciozitate. Diferențele între uh, politici este, exist, sunt existente și în politica actuală Um, sistemul unitar care se folosește acum nu uh, reflectă diversitatea din statele membre. Tocmai de aceea dorim să existe posibilitatea unor uh, măsuri și unor soluții adaptate uh, la specificul regional. Fermierii din Finlanda probabil că vor avea nevo- nevoie de cu totul altceva decât cei din Grecia. Deci recunoaștem că există o mare diversitate în Uniunea Europeană iar statele membre nu au destulă flexibilitate pentru a reacționa ca atare. Apoi, cei care sunt, uh, mm, care lucrează în mod activ uh, uh, terenul, includ și fermierii cu, norm, cu normă parțială. Nu întotdeauna au destui bani din fermă, deci își mai iau un loc de muncă cu jumătate de normă sau cu normă parțială, dar în continuare sunt uh, fermieri. Cred însă că sunt persoane care investesc în terenurile agricole, care nu sunt fermieri și trebuie să vedem cum putem să îi excludem pe aceștia de la plăți și să acordăm plățile celor care au nevoie de ele. Doamna Senra, am numit uh, de mai multe ori în document tinerii uh, fermieri și uh, ce dorim să facem este să facem o finanțare anticipată Uh, pentru tineri împreună cu uh, ajutoarele actuale. Încercăm să vedem cum putem ajuta oferind uh, valoare adăugată la nivel european pentru a avea agricultori tineri. Iar apoi politicile privind dezvoltarea rurală au ajutat în Spania, în Portugalia pentru modificarea politicilor și programelor noastre când au avut loc incendiile, de exemplu. Dar trebuie să ne analizăm și politicile de mediu cum au fost ele interpretate, mai ales în domeniul silviculturii și gestiunii pădurilor. Oferim suficientă flexibilitate, oare, pentru ca animalele să poată paște um, printre copaci, astfel încât, um, de exemplu, um, să, put, să um, putem evita extinderea unor incendii și așa mai departe. În momentul crizei, 300 de euro vacă se primea uh, prin ajutor cuplat, prin uh, politica de dezvoltare rurală. Astfel se recunosc uh, dificultățile din sectorul lactatelor. Știu că noastră sunteți împotriva comerțului și știu că nu putem fi de acord, însă aș vrea să spun că noi uh, acționăm în solidaritate cu Uniunea Africană în urma inițiativei mele, în noiembrie 2015, la uh, summitul de la Valesa, UE Africa, am scris pentru prima dată într-un document faptul că agricultura poate contribui pentru a uh, aborda cauzele principale ale migrației. Bineînțeles că probabil nu știați despre asta, deci n-ați vorbit despre asta, dar țările în curs de dezvoltare au oportunitate și mai ales Africa au oportunitatea să exporte înspre Uniunea Europeană. Uneori uh, există dificultăți în acest uh, sens. Uh, însă uh, milioane de, de importuri vin în Uniunea Europeană fără taxe vamale, uh, tocmai uh, printr-un gest de solidaritate din Uniunea Europeană. Poate că nu vă convine faptul că intră în Portugalia sau în Spania, dar asta este politica noastră de dezvoltare. La Nairobi, în 2015, ca să știți, am eliminat toate uh, subvențiile de uh, export din partea Uniunii Europene pentru a ajuta uh, statele africane. Europa a fost lider aici. Știu că nu știați nici asta. Deci tot ceea ce ați spus și care, cuvintele pe care le-ați spus care nu sunt în document, le-ați fi găsit dacă l-ați fi citit. Domnule Heusling, evident că nici noastră n-ați citit documentul. Pentru că dacă l-ați fi citit, ați fi văzut că am explicat că nu renaționalizăm uh, uh, politica agricolă comună. Citiți documentul, nu ziarele germane, și nu eliminăm ambițiile de mediu, ci vom avea un nivel mai ridicat de ambiție în ceea ce privește mediul și clima. De când am venit eu în calitate de comisar, au fost suficienți oameni, inclusiv deputați, chiar și noastră, care v-ați plâns de complexitatea ă, politicii și fermierii s-au plâns de complexitatea politicii. Statele membre s-au plâns, Curtea de Conturi s-a plâns de cum sunt aplicate politicile de mediu și nimeni nu poate să-mi spună mie că politica actuală de mediu atinge rezultatele pe care le doreați cu toți în 2013. Deci cum vedem lucrurile altfel? Asta trebuie să vedem. Ce facem acum nu funcționează, trebuie să încercăm alte căi. Și putem să ne bazăm pe experiența Germaniei și altora uh, și puteți influența Um, aceste politici pentru ca ele să fie mai adaptate la Germania, tot așa poate și Grecia, Portugalia sau orice alt stat membru. Să ascultăm ideile bune din partea statelor membre referitoare la obiectivele de mediu. Bineînțeles, Uniunea Europeană va trebui să adopte aceste planuri, pentru că noi vom continua să avem o politică agricolă comună bazată pe obiective, performanță și rezultate. Și pierderea de biodiversitate este numită în mod explicit în document pe care l-am în fața mea tot așa cum există o referire la pagina 24 pentru uh, o referire la uh, sănătate, nutriție, o, eliminarea obe, obezității uh, și malnutriției. Deci am să dintre toți cei care mi-au adresat întrebări, dacă ați fi citit documentul, ați fi găsit deja și răspunsurile. Eu cred că consumatorii sunt de acord, că consumatorii își doresc uh, alimente de calitate uh, ridicată și uh, cu un um, uh, conținut de nutrimente crescut. Dar putem să și exportăm astfel de alimente, creează locuri de muncă. Astfel, mulți dintre cei din domeniul rural în țara dumneavoastră n-ar supraviețui dacă nu ar exista asta. Politica este una și pentru consumator, cât și pentru fermieri. Domnul Loazo, eforturile pe care le fac, um, le fac pentru implementarea politicii este tocmai pentru a evita această teamă a inspecțiilor uh, din partea agricultorilor. Și, într-adevăr, au fost uh, cei care se temeau de inspecții, domnul Andrieu, domnul Des și dumneavoastră ați menționat asta de mai multe ori și domnul De Castro. Eu țin cont de ceea ce mi-ați spus dumneavoastră și am propus acest nou nivel uh, de uh, aplicare astfel încât să, să se folosească noile tehnologii ca să nu existe inspecțiile la fața locului. Mi se pare o idee bună și trebuie să o vedem în mod constructiv. În ceea ce privește cauzele principale ale uh, migrației, sunt de acord dacă putem folosi tehnologia pe care o avem în Uniunea Europeană în beneficiul fermierilor din Africa și trebuie să ne coordonăm mai bine, 60% din cei din zonele rurale din Africa depind de agricultură. Noi avem o oportunitate să-i ajutăm să stea în Africa, nu să vină în Europa, să rămână în Africa. Despre asta este vorba în politica noastră și, bineînțeles, aștept cu nerăbdare sprijinul dumneavoastră uh, pe acest punct. Sunt convins că, din punct de vedere politic, sunteți de acord. Bardzo dziękuję. Zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do wypowiedzi. Mulțumesc foarte mult. Așa cum am spus, acum trecem la dezbatere, la întrebări din partea eurodeputaților. Un minut. Domnul De Castro. Grație, <clears throat> grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. În primul rând, aș vrea să vă spun că eu am citit documentul. și nu m-a frapat această îngrijorare de, uh, cu privire la renaționalizare pe care au menționat-o unii colegi. Domnul comisar a spus că PAC este o, o poveste de succes. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că PAC-ul este o poveste de succes, dar nu există dubii că foarte mulți fermieri sunt nemulțumiți și că foarte mulți agricultori, de exemplu în Marea Britanie, au votat pentru Brexit, gândindu-se tocmai la complexitatea acestui subiect. Și dacă comunicarea pe care ați făcut-o dumneavoastră înseamnă o schimbare de paradigmă de la o Europa a penalităților către una a stimulentelor, către o Europa care să premieze comportamentele virtuoase, care să ajute uh, Uh, practicile sustenabile care sunt atente la mediul înconjurător și nu se limitează numai la penalizare, sancționare a agricultorilor care nu se supun Europei, este o bună comunicare, este o bună, um, o, o bună plecare, un moment bun de plecare, să spunem, și mă bucur să transformăm politica aceasta europeană într-una care pune într-adevăr în centru agricultorii. Uh, și noi, împreună cu Albert Des și cu alți colegi, am lucrat pentru regulamentul Omnibus, tocmai pe temele pe care le atingeți dumneavoastră prin comunicare. Agricultorii tineri. Am îmbunătățit ajutoarele, le-am crescut, am gestionat mai bine, am îmbunătățit gestiunea riscurilor prin instrumente mult mai eficiente, am oferit mai multe susținere agricultorilor și acum trebuie să facem un pas mare în această direcție. Iar eu sunt de părere că putem să lucrăm împreună, dar nu trebuie să uităm, domnule comisar, că împreună cu omnibusul, uh, lucrând la omnibus, ne-au trebuit 15 luni din momentul în care ați făcut propunerea. Luni de muncă foarte grea. Dar am reușit. Eu sper de aceea că această comunicare să țină cont de dezbaterea care se va naște în comisia noastră parlamentară și să vină o propunere legislativă după, numai după ce am digerat acest document în comisia noastră. Mulțumesc! Domnul Rope are cuvântul. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Cred că noua politică agricolă comună va fi uh, echitabilă și cinstită și va asigura condiții uh, echitabile de concurență tuturor uh, actorilor uh, din agricultură. Cred că această nouă politică agricolă comună ar trebui să vină cu un nou mecanism de uh, prețuri. Haideți să vă arăt uh, o imagine cu ogoarele din Lituania. Cam 20% uh, din ogoare așa au arătat în această toamnă. Uh, și iată cum arată astăzi. Acesta este, acestea sunt mașinile care sunt uh, folosite pe ogoare. E dovada faptului că doar fermierii nu pot să soluționeze singuri uh, astfel uh, de probleme, fără ajutoare de stat, fără ajutoare europene, fără solidaritate. Uh, pentru că mulți ar ajunge la faliment și practic nu ar avea cum să supraviețuiască. Eu cred că fermierii din Lituania, la fel ca și cei din țările vecine, vor uh, primi ajutoare uh, adecvate și de aceea noua PAC trebuie să uh, vină cu un mecanism adecvat pentru crize. Mulțumesc! Portugalia trece prin uh, uh, seceta cea mai gravă din ultimii ani, spune domnul Melo, și Uh, știți că toate aceste incendii au, s-au soldat uh, cu decese umane, au avut uh, efecte răvășitoare asupra agriculturii. Știți că un incendiu lasă un pământ arabil imposibil de folosit, animalele nu se mai, mai pot hrăni, nu a plouat din luna aprilie. Și mă întreb dacă puteți uh, folosi măsuri de urgență, de excepție, excepție ca să facem față acestei situații excepționale din Portugalia. În al doilea rând, în ceea ce privește uh, planurile strategice pentru, pentru PAC. Nu credeți că ar putea duce la o denaturare a concurenței și să aibă un impact negativ asupra pieței interne? mă întreb dacă nu riscăm să transformăm pacul într-o politică mai puțin comună, în orice caz mai puțin comună decât înainte. Și în fine, nu credeți că această nouă viziune ar duce la complexități în ce privește uh, noile controle, uh, verificările și apoi uh, și mai multă birocrație pentru fermieri, ceea ce e extrem de negativ. Eu sunt uh, pentru principiul subsidiarității. Uh, în fine, ați putea să ne spuneți mai multe în legătură cu ce vreți să faceți pentru a refuge difer reduce diferențele între uh, sprijinul acordat pentru statele membre pentru a reduce diferențele în ce privește plățile. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, uh, mereu uh, spuneți uh, voi conchide, mă apropii de concluzie, dar nu faceți acest lucru, deci sunteți isteți cu toții. Mulțumesc foarte mult, spune doamna Petir. Uh, într-adevăr, domnule comisar, această comunicare a Comisiei reprezintă o, bun, o bună bază pentru o uh, dezbatere viitoare. Ea conține elemente pentru simplificarea pacului și pentru a reduce birocrația pentru agricultori. Eu aș dori să mai salut și abordarea cu privire la redistribuirea plăților directe Uh, vom avea o uh, măsură mai uh, echilibrată, nu vom mai avea doar ajutoare directe care ajungă la marii proprietari de terenuri. De asemenea, plafonarea plăților directe, apoi plăți directe pentru agricultorii mici și mijlocii, toate aceste măsuri mi se par de bun augur. În ceea ce privește reprimenirea generațiilor. Cred că cu toții trebuie să sprijinim această măsură, dar cred că trebuie să facem o diferență între tinerii agricultori și agricultorii care încep această uh, activitate, noi agricultori. Și îmi amintesc că la un moment dat ne-ați pro- promis că vom uh, armoniza creditele, ratele dobânzilor pentru uh, toți agricultorii, noi și tineri. Aș dori să știu care sunt mecanismele pe care le veți propune pentru a vă asigura că pacul va fi cu adevărat o politică comună a Uniunii Europene. Mulțumim, domnul Cușmic. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar. Uh, destul de recent, la comisia noastră, am vorbit despre raportul Curții de Conturi pentru perioada 2005-2013 înainte ca dumneavoastră să vă preluați mandatul. Dar în acest raport s-a vorbit despre două tendințe negative. În primul rând, scăderea numărului fermelor se spune că uh, numărul uh, fermelor uh, familiale scade cu 1000 pe zi în Uniunea Europeană. O altă tendință o reprezintă îmbătrânirea populației fermierilor. 80% dintre fermieri uh, sunt uh, cu vârsta de 45 și chiar mai în vârstă. Deci dacă aceste două tendințe vor continua, atunci uh, securitatea alimentară în uh, Europa va avea de suferit sau va fi amenințată. Domnule comisar, nu credeți că pacul ar trebui să fie folosită tocmai pentru a contracara astfel de tendințe? Și aș dori să vă întreb dacă n-ar trebui să folosim și fondul de la politica de coeziune dacă considerăm că pacul nu este suficient. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul McCarthy. Am citit raportul și la pagina 14 mulți dintre noi au fost uluiți de acest uh, grafic care arată care este diferența între veniturile medii ale fermierilor dintre state membre uh, față de veniturile medii industriale. Și în anumite țări e vorba de o treime, deci un venit cu o treime mai mic decât alții uh, lucrători în țara mea. Și dacă nu rezolvăm această problemă, nu avem cum să încurajăm pe tineri să uh, intre în uh, acest domeniu de activitate. Nu îi vom putea încuraja pe cei să lucreze uh, la fermele la care uh, lucrează deja. Și comunitățile rurale care depind uh, de aceste ferme vor uh, dispărea. Deci, Trebuie să ne asigurăm că uh, producătorii primesc prețuri mai bune pentru produsele lor, dar și că uh, acordăm sprijin celor care au uh, nevoie mai mult de el. În scurgerea de informație s-a spus că propunerea va Uh, propune o plafonare de 60 uh, și 100 privind plățile uh, maxime. Dar acest lucru nu figurează în documentul de astăzi. Și dacă nu stabilim o plafonare, atunci nu vom avea echitatea necesară pe care o trebuie să o aducem în miezul cap. Deci, domnule comisar, aș dori să vă întreg. Uh, veți aduce împreună cu noi mai multă echitate în uh, PAC și să nu asistăm la o situație ridicolă în care un număr mic de fermieri primesc uh, plăți exorbitante în timp ce ceilalți se luptă ca să o scoată la capăt. Mulțumesc foarte mult! Domnul Cuitema, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Salut comunicarea dumneavoastră. Eu cred că este bună. E o comunicare interesantă pentru că mie mi se pare că e important să avem o politică axată pe rezultate. Eu cred că este importantă și pentru că ce avem acum, avem o, o abordare bazată pe natură, o metodă de tip calapod, care este pregătită de către funcționarii de la Bruxelles, dar știm că Uniunea Europeană este foarte diferită de la un stat membru la altul. Și, domnule comisar, sper să găsiți un nou sistem care să înlocuiască ecocondiționalitatea, să introducă uh, ecologizarea și să uh, vină cu măsuri mai adaptate la situație, de exemplu, și să ținem cont și de obiectivele fermierilor. Uh, să avem un sistem de recompense și nu de sancțiuni. Și sper, și poate puteți spune și ceva despre uh, întrebarea mea, în ce mod ținem cont de experiența sau de competența fermierului? În ce mod le acordăm uh, răspunderea lor de a-și uh, atinge propriile obiective și să nu le impunem un program uh, pe care îl propun guvernele naționale, apoi noi. Noi credem că fermierii ar trebui să își fixeze obiectivele pentru că ei știu ce pot atinge și ce nu. Mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar, spune doamna Hazekamp. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Pacul a făcut victime de-a lungul anilor. Știți că mm, datorită problemelor cu îngrășămintele, uh, solul, biodiversitatea au avut de suferit, uh, apoi uh, au fost sacrificate foarte multe animale și așa mai departe. În ce privește bunăstarea animalelor, spuneți că o menționați de șapte ori în raport. Da, ați numărat bine, însă nu ați citit prea bine raportul sau poate ați, ați uitat Uh, uh, într-adevăr, odată figurează bunăstarea animalelor în titlu și apoi în două uh, propoziții în care spuneți că îi îngrijorează pe cetățenii europeni. Deci când va propune Comisia Europeană o, un regulament privind bunăstarea animalelor? Un adevărat regulament. Nu credeți că, uh, deci, sau credeți că condițiile actuale vor duce automat la o îmbunătățire a situației? Spuneți că vă doriți ca pacul să fie mai inteligentă, mai steață și mai uh, uh favorabilă mediului. Eu cred că va fi exact pe invers. Următoarea vorbitoare. Domnule comisar, spune doamna de la ei, ați vorbit despre simplificare, de modificare Spuneți că uh, trecem de la obligația de rezultate la obligația de mijloace foarte bine. Însă, dacă vrem, știm că vom asista la tăieri bugetare, credeți că dacă statele membre vor trebui să hotărască politicile, eu cred că este periculos, pentru că vom uh, păstra la nivel european doar obiectivele de mediu, ceea ce va duce la o fărâmițare a pieței unice, după părerea mea. Domnule comisar, uh, speram să avem instrumente de gestionare a riscurilor sau de management al crizelor. A spus și dumneavoastră, am votat rapoarte, am avut și concluziile grupului de experți. Ce s-a ales de această rezervă pentru crize din, uh, special făcută pe, din bugetul PAC? Sigur că noi ne punem mari speranțe în uh, agricultură și în viitorul PAC. Agricultorii sunt exasperați de uh, schimbările noastre din 3 în 3 ani, care nu fac decât să aducă mai mult uh, haos și nu soluții. Cred că trebuie ca PAC-ul să rămână o politică comună, pentru că este singura politică cu adevărat integrată. Fără PAC, nu vom avea o agricultură care să-i hrănească pe cetățenii europeni cu uh, alimente de calitate și sănătoase. Și, domnule comisar, trebuie să vă spun că sunt foarte decepționată în legătură cu lipsa de viziune privind viitorul agriculturii um, europene, comunicarea dumneavoastră. Dar vă asigur că îmi voi aduce contribuția pentru a corecta această situație, ca și colegii mei. Mulțumesc, domnule comisar. Aportarea noastră, spune domnul Iar, este interesantă, mai multă flexibilitate pentru agricultori, orientat pe obiective, nu pe măsuri. E bine, haideți să batem palma, dar totuși să ne gândim dacă nu trebuie să găsim măsuri mai bune pentru a evita gold plating în statele membre, pentru ca birocrația din statele membre să nu le elimine libertatea pe care noi vrem să le-o permitem. Și în al doilea rând, de ce nu doriți ca întregul pachet de măsuri de ecologizare și orientare spre obiective obiective să intre în al doilea pilon, pentru că mie mi se pare că au ce căuta în al doilea pilon, pentru că acolo sunt măsurile de mediu. Haideți să încercăm să eliberăm primul uh, pilon și să-l mai flexibilizăm puțin, să-l mai ușurăm uh, în, spre binele fermierilor. Și după aceea, altă întrebare. Ce se întâmplă dacă nu se ating obiectivele? Cine plătește sancțiunile? Uh, statele membre sau fermierii? Apoi, în legătură cu echitatea, eu zic să luptăm pentru o repartizare mai bună a plăților directe, dar dacă vreți, trebuie să-i ajutăm să înlăturăm și diferențele în statele membre, în interiorul lor, pentru că, de exemplu, chiar în același stat membru, unul primește 75 și alte 600 pe hectar de euro, ceea ce nu e corect, pentru că nu are legătură nici cu plafonarea nici cu măsurile de echitate. Și în altceva, trebuie să vă ajutăm, domnule comisar, să îmbunătățim propunerea. Vreau să spun că predecesorul dumneavoastră a primit șapte mii de amendamente de la Parlamentul European. Vă uh, putem uh, promite că și aici vom fi foarte activ și proactiv pentru ca să vă modificăm propunerea. Nu, <coughs> może nie aż tyle. Pani poseł Schirchuber, Schreier, sorry. Totuși nu așa de multe. Îi dau cuvântul doamnei Schreier. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, eu uh, salut această propunere. E ca la ședința dintre fermieri. Nimeni nu e uh, de acord cu nimeni, deci uh, suntem bine. Dacă ne gândim la fermieri, ei care uh, lucrează la fermă trebuie să țină cont de protecția mediului, de bunăstarea animalelor, să se implice în foarte multe politici, în biodiversitate și așa mai departe. Dar, întrebarea mea, cum vom uh, calcula toată această implicare pe viitor și cum își vor primi, primi uh, fermierii banii? Pentru că s-a spus, 80% din bani ajung doar la 20% din fermieri. Vorbiți despre plafonarea uh, uh subvențiilor. Uh, Uh, dacă ne gândim la multinaționalele care au cumpărat uh, mii de hectare, ce vor face? Vor, uh, se vor sparge în companii mici. Cum ne asigurăm că banii ajung cu adevărat la fermieri, așa cum ne-ați promis? Mulțumesc. Doamna Herenț. <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Mi-a venit și mie rândul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Subsidiaritatea Uh, în deciziile strategice aduce multă putere pentru statele membre. Și am o întrebare. Când vorbiți de flexibilitate, vă gândiți și la uh, mutarea banilor între cele, cei trei uh, uh piloni. Nu vom uh, deschide portița cofinanțării sau renaționalizării. Credeți că e bine să permitem așa ceva? În al doilea rând, statele membre vor avea mai multe responsabilități, uh, vor trebui să dea dovadă de mai multă transparență, dar dacă nu uh, îndeplinesc obiectivele, cine va fi tras la răspundere? Statul membru sau uh, fermierul? Fermierul care va fi penalizat sau sancționat? Sau dacă statul membru va fi penalizat, cum veți proceda? Veți tăia uh, Uh, fondurile pentru acest stat membru. Aș dori să-mi răspundeți la această întrebare și aș dori să ne explicați în ce constau aceste plăți redistributive. Am citit uh, care sunt uh, limitele pentru plățile directe, plățile degresive, cum se va face redistribuirea, între cine, cum, între statele membre, într-un stat membru, mm, trebuie să spun că n-am înțeles prea bine ce propuneți. Și în fine ați vorbit și despre migrație. E adevărat că avem de a face cu o presiune demografică, dar credeți că, credeți că uh, PAC-ul ar trebui să plătească pentru o astfel de politică? Mai sunt și alte linii bugetare, cooperarea, de exemplu. Domnul Kalinowski, mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar. Mulțumesc uh, pentru această uh, comunicare, însă aș dori să spun că uh, de la mai multe niveluri ale Comisiei Europene ni se tot spune că se va introduce condiționalitatea pentru statele membre care accesează fonduri. Eu înțeleg situația care se justifică pentru anumite state membre, e adevărat, dar nu înțeleg de ce state, uh, fermierii trebuie să plătească oalele sparte pentru guvernul la putere, pentru faptul că statul membru uh, respectiv nu respectă condițiile respective. Și sper să vă opuneți unor uh, astfel de propuneri. A doua întrebare. Statele membre au la dispoziție anumită flexibilitate, de exemplu pot să Uh, mute bani, fonduri între piloni, adevărat, cu anumite limite. Sigur că trebuie să țină, țină cont de situația specifică a unei regiuni sau a unei țări. E un uh, instrument bun, după părerea mea. Aș dori însă să știu care este poziția dumneavoastră și așteptăm propunerea legislativă. Mulțumesc! Doamna Ghiera. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Această comunicare conține propuneri interesante, e clar. Avem aici o viziune de ansamblu mai bună și în ceea ce privește producția. Dar am o întrebare. Totuși, dumneavoastră ne prezentați propuneri de subsidiaritate sporită, cu obiective foarte clare dar există îngrijorări totuși în legătură cu câteva puncte. În primul rând, impactul asupra pieței interne ale subsidiarității sporite, pentru că avem reguli comune, dar mai sunt și multe diferențe. Deci, 1. Impactul pe piața internă. 2. Deschiderea față de posibilitatea de cofinanțare. Și aș vrea să pun și o întrebare despre subsidiaritate, subsidiaritatea sporită pe care ne-ați prezentat-o dumneavoastră. Uh, Poate că ar fi trebuit să facem anumite schimbări în instrumentele de piață, pentru că avem aici o propunere, dar instrumentele de piață nu se modifică, în timp ce totuși e vorba mult de piață aici. Vom avea reguli pentru practicile neloiale, am înțeles, dar, din fericire, în omnibus avem câteva măsuri, pentru că în ceea ce privește instrumentele de piață nu vedem mare lucru. Și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră veți apăra bugetul PAC în fața comisiei, sau mai bine zis în sânul comisiei pentru dumneavoastră. Știu că o să îmi spuneți că eu trebuie să insist la guvernul meu ca să susțină mai bine PAC-ul, dar totuși eu cred că trebuie să evităm să reducem finanțarea PAC și finanțarea pentru coeziune și vreau să văd dacă sunteți de acord cu mine. Și o ultimă întrebare. Se poate să adoptăm o propunere legislativă în iunie? Pentru că ziceți noastră că o să o prezentați, dar nu o să avem încă un CFM adoptat la momentul acela. Credeți că va fi posibil să facem așa? Mi-e teamă că riscăm exact aceleași probleme ca atunci când uh, discutam despre finanțarea agriculturii biologice, uh, agriculturii bio, care a fost finanțată însă trei ani după aceea. Mulțumesc, domnul Donta. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, mulțumesc foarte mult pentru comunicare. Regăsim în ea foarte multe elemente interesante. Am avut ocazia să mai evocăm în mai multe rânduri comparația cu directiva cadru pe apă, care stabilește obiective și lasă în același timp statelor membre alegerea de a pune în aplicare măsurile. E puțin aceeași idee ca cea din comunicare, dar avem niște rezerve totuși și una se leagă de cofinanțare. Alta, de asemenea, e pe implementare. În ultima PAC am avut lucruri pregătite extrem de frumoase, dar când au ajuns la punerea în aplicare, când a trebuit să uh, punem cu adevărat în aplicare textele când alte direcții au început să-și facă pe cucu pentru ca să apară, să-și ceară banii și să-și recupereze banii de la PAC, noi n-am avut, n-am avut instrumente să ne apărăm. Și dumneavoastră mi-e teamă că ne propuneți același lucru, ca alte direcții decât a dumneavoastră să aibă un cuvânt prea important de spus pe propunerile care vin din statele membre. Deci, de fapt, o, un PAC care din nou va fi în, favoar, în profitul uh, vor profita alte politici, de exemplu politica de mediu și vrem asigurări din partea dumneavoastră ca dosarul agricol să rămână agricol și ca portofoliu de bani. Apoi, mi se pare că se lipsește și un paragraf pe ceea ce se întâmplă în legătură cu țările celelalte. Pentru că dacă ne uităm la agricultura noastră, trebuie să ne uităm și ce fac concurenții. Mulți investesc foarte mult și noi nu investim chiar foarte mult acum. Sunt destul de surprins că în textul dumneavoastră nu găsesc nimic despre instrumentele necesare pentru ieșirea Marii Britanii și nu găsesc nimic nici despre gestiunea crizei, pentru că atunci când ați vorbit de omnibus, mai de mult, ați spus că vom trata criza în următoarea PAC și acum nu găsesc nici măcar uh, o referire în textul dumneavoastră la acest subiect. Mulțumesc, doamna McGuinness. Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Cred că trebuie să citim de mai multe ori documentul ca să știm exact toate detaliile, să înțelegem. Am câteva întrebări acum. În ceea ce privește structura de plăți și structura de ecologizare, vreau să știu dacă dumneavoastră o mențineți sau nu, sau înțeleg bine că ecologizarea va trece în uh, decizia statelor membre. Dumneavoastră ați spus că uh, noi uh, încercăm să păstrăm, uh, să nu mai mergem pe varianta în care avem condiții foarte bune, dar outputul, adică produsul este foarte puțin corespunzător. În legătură cu statele membre care trebuie să aibă mai multe responsabilități în această reformă, cred că dumneavoastră ați venit cu un răspuns în fața noastră care ne plângem tot timpul despre comisie, care are prea mult uh, control, uh, statele membre se plâng că are comisia prea mult control, dumneavoastră ne-ați răspuns, ați spus acum au statele membre ceva de zis și ar fi interesant să vedem ce zic și dacă își iau responsabilitatea în serios și chiar vin cu rezultate. Apoi vreau să întreb care este diferența dintre un activ, uh, un fermier adevărat activ și un fermier activ cum se va face această diferență în statele membre? Și pentru cei care primesc deja uh, plăți uh, la nivel înalt, multe um, fonduri multe, vreau să știu ce vor face, le vor păstra sau vor, uh, le vor împărți cu alții. Eu zic că trebuie să ne concentrăm de aceea pe o medie. Mulțumesc. Domnul Serau Santus are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Cred că este foarte pozitiv să constatăm angajamentul Comisiei pe teme precum ocuparea la tineri, diversificarea activității agricole, ținând cont de potențialul acesteia pentru economia circulară și economia ecologică. E clar că um, trebuie să facem toate aceste lucruri pentru ca să adaptăm agricultura la schimbările care vor veni pe viitor. Dar am câteva întrebări. La managementul riscului, Comisia trebuie să poată să garanteze că face uh, pune în aplicare regulamentele care există pentru ca să nu existe o, să nu fie puse în pericol producția agricolă din cauza unor fluctuații pe piață. Dumneavoastră vorbiți în document despre o poziție foarte clară când e vorba de cofinanțare și de plăți directe. Însă nu regăsim aceeași idee în versiunea finală. Care este poziția dumneavoastră pe acest subiect, domnule comisar? Pe dezvoltare rurală, noi am vrea uh, să vedem mai multă complementaritate cu alte politici ale Uniunii Europene pentru a optimiza utilizarea fondurilor. Ați uh, menționat mecanismul de verificare rurală care încearcă să vadă care este impactul unor politici pe comunitățile rurale. Cum credeți dumneavoastră că va funcționa acest mecanism? E întrebarea mea. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Flanagan, mulțumesc, e foarte multă lume azi aici, de obicei e gol, probabil că se întâmplă ceva important. Domnule comisar, a spus că opțiunile pentru plafonare și convergențe uh, corecte sunt deja stabilite și poate că am putea să obținem foarte multe din ceea ce am discutat cu dumneavoastră o repartizare echitabilă a plăților, o protecție a fermierilor, o susținere a fermierilor uh, care fac uh, agricultură biologică. Dacă ne uităm însă la acest document, întrebarea este ce o să facă statele membre? Oare așa, o să facă cum a făcut guvernul irlandez? Acum că vorbim de a le da mai multă putere, oare nu o să strice acest lucru? Pentru că mă întreb dacă nu uh, ar fi ajuns anumite țări să aibă plus 28 de milioane în sistemul vechi în care se ajutau și firmele, între fermele de familiale, fermele uh, mici și nu s-a întâmplat totuși așa cum am prevăzut. Iar convergența pe care ne-o doream până în 2020 s-ar putea să ne ducă să vedem că că unii fermieri vor primi 700 de euro pe hectar la hectar și alții 160 de euro la hectar. Aceasta pentru că sistemul acesta pe care îl uh, explicați dumneavoastră e foarte frumos ideal. Ce se poate întâmpla ca să prevenim să rămână doar ideal? Deci plățile pentru ecologizare vor rămâne în pilonul 1 și când e vorba de uh, atenție, când se citesc documentele, dumneavoastră a spus aici, a spus la Comisia Cont, unde ați mai fost, că plățile așa cum sunt ele, sunt așa pentru că sunt bazate pe hectar. Nu e adevărat, plățile nu sunt la hectar în afară de țările care au uh, plăți uh, paușale, ceea ce nu este cazul în Irlanda, pentru că acolo avem date istorice pe baza ceea ce făceau fermierii în trecut și cam uh, acum 20 de ani se știe de 20 de ani ce se întâmpla, deci nu este foarte adevărat. Vreau să știu dacă plățile pentru ecologizare vor rămâne în pilonul 1 și ce o să împiedice pe, le împiedice pe guverne să o ia razna, mai ales atunci când le dați mai multe competențe și când cu siguranță o să aibă fiecare dorința sa. Mulțumesc. Acum are cuvântul uh, altcineva, dar aș vrea să mă refer la ce a spus dumneavoastră cu sala. Uh, că sala e, goală de obicei. Eu nu cred că trebuie să spuneți așa ceva, că ne vexați să ne spuneți. S-a întâmplat odată să fie puțină lume, nu e chiar așa. Mulțumesc. Următorul vorbitor acum, domnul Dorsman. Mulțumesc, domnule comisar. Mi se par anumite lucruri foarte interesante în documentul dumneavoastră la debirocratizare, la simplificare. E absolut nevoie să trecem pe o cale nouă, să avem o nouă abordare. Mi se pare și că ideea de a regândi măsurile de mediu este o idee bună, iar propunerea pe care a făcut-o și colegul meu, Des, și cu mine cred că este aceeași. Am făcut-o acum șapte ani și atunci n-am reușit să facem progrese, acum s-ar putea să reușim. M-am bucurat să văd că există în documentul acesta foarte mult cuvântul investiții la uh, producție. Mi se pare că e foarte bine um, um, că, mai ales în domeniul fructelor, legumelor, să avem această, acest parametru și că uh, în continuare programele să fie aplicate. Ceea ce îmi lipsește însă este abordarea nouă la calcularea uh, primelor pentru primul pilon. Dumneavoastră spuneți, nu spuneți nimic în document, dar așa cum ați zis și antevorbitorul meu, este clar că se plătesc prime la ora actuală care în parte, de exemplu, în uh, zona de unde vin eu în Italia, sunt, de fapt, plătite pe o bază istorică, în funcția unei producții care a fost stabilită acum 70 de ani. Și dacă facem așa ceva, în 2027, 2027 o să plătim pentru ceva care s-a întâmplat și se producea acum nu știu câte zeci de ani. Și mi se pare că se ajunge la distorsiuni foarte mari între statele membre. Deci trebuie să avem grijă nu numai la convergența între statele membre, ci, cum am dat exemplul Italiei, convergența în interiorul unui stat membru, care de multe ori e o problemă. Mulțumesc! Domnul Feron. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sunteți sunteți ca un școlar. Domnule comisar, ați citit un document acum puțin timp în care uh, ne vorbeați de punctul 442, dar dumneavoastră n-ați vorbit de 4.2 acum și nici în introducerea dumneavoastră n-ați vorbit de 4.2, care spuneați că este punctul cel mai important. Păi de ce n-ați vorbit despre el? Pentru că este punctul cel mai încărcat politic. Dumneavoastră vreți o ameliorare a PAC cu o dezvoltare care să poată să țină cont de adaptarea migranților. Uh, dumneavoastră vorbiți de reușită a PAC? Eu cred că e un adevărat scandal. Noastră vreți să, de fapt, să înlocuiți pe cei care se sinucid cu migranții. Politica dumneavoastră e sinucigașă, de fapt. Eu consider astăzi, domnule comisar, că sunteți, de fapt, pe dosul a ceea ce-și dorește omul, agricol, agricultorul. Noastră ziceți că vreți să aduceți migranți în agricultură, să știți că noi nu vrem migranți și nu-i vrem mai ales în agricultură. Dar ale sporo pracy mamy jeszcze w rolnictwie. Pan poseł Nekow. Domnul Nekow are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar Hogan. Cred că comunicarea dumneavoastră propune o linie directoare pentru agricultori, însă există o diferență foarte mare în diferitele versiuni ale documentului. Versiunea inițială a documentului spunea, citez, PAC trebuia să continue să reducă diferențele între uh, ratele de susținere între statele membre. Însă, într-un moment, în momentul acesta, textul spune următoarele. PAC ar trebui să reducă diferențele între statele membre în ceea ce privește susținerea. Nu este vorba numai de o nuanță gramaticală. Mă îngrijorează modificarea din textul dumneavoastră. Eu chiar cred că toți fermierii din Uniunea Europeană ar trebui să primească finanțări egale în cadrul noii PAC. Suntem cu toții pe piața unică, trebuie să le respectăm aceeași legislație și cred că ar fi nedrept să susținem numai statele membre care au aderat în 2004, 2007 și 2013 în același fel. Puteți dumneavoastră să vă angajați să introduceți finanțare egale pentru toată lumea. Mulțumesc! Următorul vorbitor. Mulțumesc, spune doamna Hoibuch. Dumneavoastră, domnule comisar, vorbiți despre o nouă politică PAC definind obiective și lăsând la îndemâna statelor membre felul în care se ating obiectivele. În răspunsul dumneavoastră după prima parte, ați spus că se vor stabili obiective așa cum s-a făcut până acum. Păi cum, stabilirea de până acum s-a făcut, dar nu s-au atins obiectivele, deci nu e foarte nou ce se întâmplă. Și acum, în al doilea pilon, și statele membre stabilesc ce programe vor să pună pe picioare. La ecologizare avem un uh, mare tabel în fața statelor membre care apasă pe butoane și decid ce vor. Însă nu avem, uh, de fapt, un sistem foarte clar nici la ecocondiționalitate. Avem probleme de climă, avem probleme de mediu, avem probleme de biodiversitate, cu moarte de insecte, cu dispariții de specii. Avem nevoie de standarde de bază egale. Nu putem să lăsăm la îndemâna statelor membre să decide ce e important și ce e nu. Eu pot să-mi imaginez că funcționează dacă am stabili obiective foarte precise, foarte exacte, cu indicatori foarte precis, cu monitorizare extrem de strânsă și cu sancțiuni. Dar până acum, ceea ce s-a întâmplat e că s-au stabilit anumite obiective uh, și până la sfârșit, când am ajuns la rezultate, de fapt s-a uh, s-a risipit totul și nu aveam nicio o legătură cu obiectivul respectiv. Mulțumesc, domnul Brennan. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi cer scuze la început, domnule comisar, pentru că am întârziat și am uh, venit mai târziu decât ați făcut dumneavoastră discursul, dar eram uh, cu două etaje mai sus unde eram președintele unei reuniuni pe agro-silvicultură, unde discutăm despre uh, păduri. Știți că există foarte, un procent foarte mare din Uniunea Europeană, care de 9% chiar de, de, al Uniunii Europene, care se bucură de acest agro, uh, mediu agroforest silvic sau forestier și e un lucru foarte bun pentru că e bun pentru animale, e bun pentru calitatea ă, produselor care reiesc din acele plante pentru mai multe lucruri pentru insecte. Iată un produs pe care îl finanțează Uniunea Europeană și o să vă <laughs> dau o copie a acestui articol. E Există peste 50 de exemple ale beneficiilor acestei agrosilviculturi pentru Uniunea Europeană. M-am bucurat foarte mult că asistentul care a fost aici la discursul dumneavoastră mi-a spus că dumneavoastră ați zis că Bruselul nu o să mai dicteze câți uh, copaci trebuie să fie parte dintr-o uh, pe hectar la pe statul membru, de exemplu, pentru ca să aibă respecte anumite condiții. Mă bucur să aud așa ceva, pentru că cred că, în fine, vom putea să discutăm dacă sau nu uh, ovăzul produs uh, pe un anumit uh, spațiu este mai bun decât pe altul, de exemplu, tradițional. Mă bucur foarte mult să putem avea această discuție. Să știți că meiul pe care, uh, de care ați vorbit mă, mă interesează foarte mult și din punctul de vedere al berii. Mulțumesc. Acum eu abia aștept să vă... Domnul Buda are cuvântul. Domnule comisar, apreciez documentul pe care ne l-ați uh, înaintat de la comisie, apreciez sprijinul pe care îl dați uh, agricultorilor și am citit cu foarte mare atenție Uh, capitolul legat de ceea ce înseamnă plățile directe. Mă bucură faptul că ați recunoscut importanța acestora ca fiind o plasă de siguranță pentru fermieri. În același timp, aș vrea însă să mă detaliați puțin această chestiune legată de uh, linearitatea acestor plăți directe sau de egalitatea acestor plăți directe între statele membre. Am observat că dumneavoastră ați uh, făcut referire inclusiv la uh, discursul domnului Juncker, care spunea că trebuie să fim egali de la est la vest, de la uh, nord la sud, dar mă îngrijorează foarte mult, avocat fiind, uh, citesc mai atent uh, textele, sintagma de aici, de unde spuneți în felul următor. În acest sens, PAC ar trebui să reducă diferențele. Vreau să vă întreb, este o chestiune de nuanță, ar trebui sau trebuie să reducă diferențele? Pentru că sunt foarte preocupat de ceea ce înseamnă repet, linearitatea acestor plăți directe între fermierii din est și din vestul um, Europei, dat fiind faptul că suntem cu toții actori pe aceeași piață. Și este foarte important, indiferent cum ne vom opri aceste plăți directe, dacă le vom plafona, nu le vom plafona, cum le vom acorda. Este important însă ca fiecare fermier să aibă același start în ceea ce înseamnă aceste plăți directe, pentru că, repet, suntem actori pe aceeași piață unică. Mulțumesc! Jeśli można, to ja mam takie pytania. Po pierwsze... Bine, dacă îmi permiteți, am și eu o întrebare. În primul rând, în obiectivele comune ale Uniunii, statele membre vor pregăti punerea în aplicare al eh, strategiei care va realiza aceste obiective. Deci, în această strategie, planurile trebuie să fie confirmate de către Comisia Europeană cum putem să garantăm păstrarea criteriilor atunci în funcție de cei care o să le accepte. Vom avea instrucțiuni, ca să zic așa, pentru, ce, pentru planurile strategici, ce pentru ca să se recunoască un plan ca atare sau uh, va însemna că și comisia trebuie să facă alte, uh, să mai facă eforturi. Eu nu știu, trebuie să ne gândim. Domnule comisar, după părerea mea, am vorbit prea puțin despre piață, am vorbit foarte puțin despre stabilizare, despre crize, despre venit. Eu cred că nu vorbim destul. Aceasta este părerea mea. Și în ceea ce privește condi- condiționalitățile externe, pentru că totul are o influență asupra PAC, această Uh, PAC de care ați vorbit dumneavoastră va intra în vigoare începând cu 2021. Deci până atunci mai avem trei ani plini. Între timp avem regulamentul Omnibus care ar putea să simplifice anumite lucruri pentru agricultori. Și ar putea să transforme această PAC în ceva mai digerabil – în final, doamnelor și domnilor și dragi colegi, eu zic că am spus-o deja cu toții, vrem un PAC foarte puternică. Eu cred că politica agricolă comună nu înseamnă numai sume de bani acordate. Dar haideți să fim sinceri, cum vrem noi să combatem gaura pe care o provoacă Brexitul? De unde să vină fondurile acestea? Va trebui să le spunem totuși agricultorilor că vor avea mai puțin bani. Nici nu vorbesc de noile provocări aici. Am putea să ne gândim că politica de coeziune finanțează noile provocări Dar această politică comună, când spunem comună, nu înseamnă numai bani uh, europeni. E vorba de o piață comună, multe lucruri care trebuie stabilite la nivel european și comun. Întrebarea este să știm dacă putem să astupăm gaura creată de Brexit cu fonduri naționale și nu prin finanțare din partea Uniunii Europene, ci prin finanțare la nivel național și numai pentru ca să umplem această gaură și e nevoie de fonduri pentru a păstra un echilibru și uh, condiții ca condițiile să rămână în picioare. Nu se poate ca statele bogate să plătească mai mult. Eu știu că nu i foarte popular ce spun, dar haideți să vorbim pe șleau până la urmă, că nimeni nu crede că statele membre, Consiliul vor crește bugetul Uniunii Europene și vor spori fondurile pentru agricultură. Nu cred că cineva crede așa ceva. Oricum, vă mulțumesc și iertați-mă dacă m-am întins prea mult. Dar câteodată trebuie să vorbim și despre lucruri dificile și așa este. The floor is yours. Thank you. Thank you, Chairman. And thank you to uh, all of the contributors. Mulțumesc, domnule președinte, și tuturor ce, um, dumneavoastră și tuturor celor care au uh, intervenit. Um, eu sunt printre primii care au venit cu o propunere înainte de buget. Orice întrebare veți avea despre buget va trebui să aștepte uh, următoarea lună, um, anul viitor, luna mai, când vom uh, publica propunerea privind bugetul. Aș vrea să vă pot spune mai mult. Mulți au întrebat despre ce vom face în ceea ce privește situația bugetară în urma Brexitului. Și dumneavoastră, domnule președinte. Cifra este de cam 10-12 miliarde pe an mai puțin, dacă calculăm contribuția netă a Regatului Unit la bugetul european general. O opțiune este ca statele membre să contribuie mai mult decât uh, contribuția actuală de 1% din uh, PIB și deci să se umple gaura din buget astfel. Apoi ar putea fi bani proaspeți pentru uh, inițiative uh, proaspete din, din statele membre, apoi uh, unele din uh, uh, propunerile referitoare la resurse proprii din raportul Monti ar putea fi implementate și dacă nu avem surse suplimentare de venit, dacă nu reușim toate acestea, va trebui să tăiem cheltuielile. Asta este adevărul. Și eu le-am spus fermierilor și tuturor celor care au vrut să mă asculte în ultimul an că asta este realitatea. Și o voi tot repeta. Și sunt convins că veți face lobby uh, pe lângă statele membre uh, pentru agricultură și bugetele necesare pentru a finanța PAC-ul. M-am întâlnit cu o treime din uh, miniștri din statele membre în ultimele șase luni pentru a face exact asta. Domnule De Castro și nu numai dumnealui, ați menționat uh, gestionarea riscurilor și a crizelor. Este un punct foarte important. Trebuie să, ne, uh, să folosim ca bază regulamentul Omnibus, unde s-au făcut lucruri foarte bune în ceea ce privește stabilizarea veniturilor și instrumentul aferent și cum poate fi el făcut mai atrăgător. Putem să ne bazăm și pe uh, puterile organizațiilor de producători. A existat un caz recent în Franța privind legea concurenței, este un precedent foarte important. Și apoi produsele de asigurări, astfel încât fermierul să aibă mai mult, mai mult uh, spațiu de manevră pentru a acționa uh, el însuși în caz de criză. Sunt lucruri pe care le-am abordat deja și pe care le-ați abordat și noastră deja cu succes până acum. Deci să folosim asta ca bază pentru viitor. Dar nu pot să vă spun ce se va întâmpla cu rezerva de criză. Nu știu dacă uh, va exista un fond de criză în PAC sau în afara PAC. Este o chestiune de buget. Uh, eu sunt de acord cu ceea ce a spus toată lumea că este nevoie de un fond pentru a putea răspunde la crizele care apar din când în când. Inclusiv uh, secetele din Spania sau Portugalia, inundațiile din țările Baltice sau din Finlanda. Toate aceste lucruri ar intra aici. Și cred că trebuie să ne arătăm solidare față de statele membre și față de părțile interesate din domeniul agricol și cu cei din zonele rurale în general așa cum am făcut-o uh, când am uh, uh, modificat programul de dezvoltare rurală în caz de cutremur. Portugalia, am fost în Portugalia de curând și a plouat. Două zile la rând n-a făcut decât să plouă. Știu că nu pot să stabilesc eu care-i vremea, dar poate că, bine, n-a căzut ploaia peste tot în Portugalia, dar uh, Eh, îmi dau seama că există o problemă cu seceta din Portugalia și ne-am schimb, ne-am, am modificat eh, programul de dezvoltare rurală împreună cu ministrul pentru a aborda tocmai acest lucru. Nu, ați spus că n-a plouat șase luni în Portugalia. Acolo unde am fost eu, vă asigur că a plouat. Competiția, concurența pe piața unică e foarte important pentru a ne asigura că se mențin protecțiile pe care le avem pe piața internă acum și vom menține comună în politica agricolă comună. Convergența este o chestiune bugetară. Cu cât mai mulți bani avem în buget, cu atât mai mult putem uh, acționa în domeniul convergenței și asta ar avea efecte și în Portugalia. Însă statele membre și uh, Parlament, uh, Parlamentul European, dar mai ales statele membre, trebuie să ia o decizie privind bugetul cu cât mai mulți bani avem, cu atât mai multă convergență. Eu aș fi foarte mulțumit să facem asta, dar e nevoie de mai mulți bani și, bineînțeles, unele state membre vor avea alte păreri față de altele despre cum ne atingem obiectivele. Uh, ați vorbit despre, doamna Petir a vorbit despre sprijinirea tinerilor uh, fermieri și, într-adevăr, uh, ea a sprijinit acești tineri fermieri timp de ani de zile. Vom face tot ce, putem, ce vom putea pentru a sprijini renoirea generațiilor, fie că sunt uh, tineri femieri uh, care se instalează, fie oferind stimulente celor care au ajuns la vârsta de a se retrage pentru a se retrage. Dați-mi voi să spun că noul sistem despre care ați întrebat și despre care sunteți îngrijorați și înțeleg de ce, pentru că au existat cei care nu l-au înțeles, în afara acestei uh, săli se va face o evaluare ex-ante, statele membre vor face o evaluare ex-ante pentru a uh, identifica nevoi, obiective și pentru a stabili măsuri pentru a le uh, atinge. Asta va fi prevăzut în actul uh, principal, în do- document, în legea principală. Se va include ajutorul de cuplat, uh, sprijinul cuplat, uh, acțiuni uh, de mediu, sprijin pentru investiții și, un plan, și planul va, fi, uh, va trebui apoi să fie um, acceptat de comisie, care va analiza cât de bine uh, sunt coerente cu statele membre, cu țintele statului membre, membru, precum și coerența cu um, măsurile luate și așa mai departe. Asta va um, proteja partea comună a politicii agricole comună. Asta este ideea să primim mai multe contribuții, mai multe reacții din partea statelor membre, ale, din partea fermierilor și de a le oferi mai multă flexibilitate în uh, cadrul subsidiarității. Și statele membre uh, pot să, uh, și, uh, să aleagă cum ating obiectivele. Într-adevăr, în uh, Germania aveți landurile și asta complică lucrurile, însă statele membre vor, avea, vor discuta cu uh, Comisia Europeană. Dumneavoastră, domnule Smith, Schmidt, uh, aveți de-a face cu 16 miniștri diferiți uh, în mod curent. Deci știți foarte bine ce, uh, cum funcționează lucrurile, așa și la noi. Nu va fi ușor, nu va fi întotdeauna fără um, obstacole, dar asta se întâmplă deja um, și în Germania, ne vom descurca și noi. Mulți v-ați referit la ecologizare. Ce vom face cu ea? Răspunsul pe scurt este că eliminăm sistemul actual de ecologizare, dar vom atinge rezultate mai bune. Cum vom face asta? În primul rând, în momentul actual, sistemul este foarte complex. Sunt șapte diferite tipuri de condiționalitate. Ecocondiționalitate, bunele practici agricole și ecologizarea. Și ele se suprapun. Și uh, linia de bază demarcarea, demarcația liniei de bază este iarăși neclară. Statele membre acum ar stabili condițiile specifice, cele mai bune pentru fermierilor și tipul lor de fermieri, inclusiv zonele de interes ecologic, domnule Des, va fi o, o zonă de plăți directe, un singur set de reguli de gestiune și control, o reducere a sarcinii administrative pentru statele membre și fermieri. Vom folosi noile tehnologii, da, datele prin satelit, ceea ce va reduce inspecțiile um, umane a omului care merge și se duce uh, Um, care merge pe, la fermă și verifică lucrurile, ceea ce va reduce și anxietatea legată de acestea. Deci vrem să ne ocup, să folosim datele și tehnologiile pe care le avem. Statele membre vor trebui să clarifice apoi linia de bază pe, asupra cărora uh, se pot uh, introduce măsuri suplimentare. Vrem să eliminăm suprapunerile. Există două tipuri de controle acum, Uniunea Europeană și statele membre. Încercăm să reducem numărul de inspecții, să nu mai există această suprapunere, să reducem numărul de controle de la 5% la 1% și uh, să, ne, să folosim și uh, satelitul. Dar de asemenea vrem să atingem obiective de mediu. Statele membre însă uh, pot să decidă mai bine la nivel local ce trebuie făcut pentru a se atinge obiectivele pe care le notifică Comisie. Din partea noastră am auzit de mai multe ori că măsurile decise de Bruxelles nu aduc rezultate pentru mediu. Trebuie să facem mai mult și pentru asta uh, trebuie să uh, introducem rotația recoltelor, biodiversitate, dar și multe alte măsuri. Comisia inclusă asta uh, și statele membre vor trebui să vadă cum ating obiectivele în aceste uh, diferite domenii. M-a uh, surprins și ce a spus domnul Cusmiu în ceea ce privește transferul fondurilor de la coeziune la agricultură. Mi-ar plăcea, dar uh, coeziunea și agricultura sunt marile fonduri uh, Um, ale Uniunii Europene și întotdeauna când e de la unul uh, se pierde se pierde la, ca să dai la celălalt, se pierde la unul și câștigă celălalt. Deci întotdeauna uh, lucrurile se echilibrează și statele membre s-ar putea să aibă poziții diferite referitor la asta. Distribuția echitabilă a plăților, domnul Carthy, dar și mulți alții s-au referit la asta. Este scris în document uh, Bun, cifrele uh, le-am în vedere vag, dar nu pot să le menționez din cauza bugetului. Dar vedeți direcția, redistribuția plăților pentru micii fermieri. Uh, acestea vor trebui uh, decise de colegiuitori, inclusiv dumneavoastră, dacă sunt măsuri obligatorii sau voluntare. Iar apoi și tot ce ține de convergența internă-externă vor fi decise tot așa. Vrem să însă să măsurăm și mai bine performanța. Deci contribuția fermierilor e importantă. Doamna Hazekam s-a referit la bunăstarea animalelor. Este o mare schimbare pentru o politică agricolă uh, să recunoască că este importantă bunăstarea animalelor. Să încercăm deci să găsim soluții pentru a îmbunătăți situația. Doamna de la E, trebuie să vă spun, toate obiectivele vor fi stabilite la nivel european și toate planurile trebuie să fie aprobate de Comisia Europeană. Sper că asta vă oferă garanțiile necesare. Nu este o renaționalizare a politicii, este o încercare de a simplifica lucrurile. Sunt de acord cu domnul Iar că trebuie să avem grijă la suprareglementare, dar avem deja acum foarte multă suprareglementare, inclusiv în țara dumneavoastră. Și noi trebuie să fim mai activi în viitor pentru a ne asigura că toată această birocrație inutilă impusă fermierului este parțial eliminată și ce este util să fie mai bine gestionată. Ce se întâmplă dacă obiectivele nu sunt respectate? Va trebui să creăm un sistem uh, de sancțiuni care ține de finanțare. Dacă după mai mulți ani nu s-au atins obiectivele și performanța necesară, implementăm măsurile pe care le avem și acum în ce privește suspendarea plăților, până când sunt atinse obiectivele pentru care statele membre um, s-au angajat. Numai astfel ne asigurăm că banii contribuabilului sunt cheltuiți um, în mod adecvat nu vorbim uh, neapărat despre mai mulți bani pentru migrație. Ce spunem aici este că agricultura poate juca un rol din punct de vedere al politicilor și din punct de vedere al uh, programului european de investiții, lansat uh, săptămâna trecută de BEI împreună cu UE. Asta nu înseamnă că banii noștri vor merge direct în Africa, dar împreună cu prietenii noștri din Africa, putem uh, folosi un efect de pârghie pentru a obține beneficii acolo, dar avem structuri, cunoștințe pe care le putem uh, transfera prietenilor din Africa. O facem deja, dar nu suficient uh, pentru a aborda problema migrației ilegale, ce va fi o problemă și mai mare în viitor dacă nu abordăm acum agricultura a fost subestimată în ceea ce privește rolul pe care îl poate juca în uh, oprirea migrației. Mai ales când ne uităm la faptul că 60% din activitatea anumitor țări din Africa este agricolă. Mai ales femei în agricultură, tineri în agricultură, trebuie um, să fie sprijiniți. Și noi putem oferi valoare adăugată cu cunoștințele pe care le avem. Este pentru a ajuta și Africa, dar și Uniunea Europeană. Dacă oamenii își pot uh, crește propriile recolte, își pot hrăni proprii oameni uh, și mai au ceva de uh, vândut în plus, cu atât mai bine. Vom discuta cu state. Comisia Europeană va avea de-a face cu statele membre când este vorba de noul model de aplicare, nu cu regiunile. Deci statul membru trebuie să-și asume responsabilitatea și pentru regiuni în momentul de față există un, o posibilitate de transfer dintr-un pilon în altul. Acest lucru nu s-a schimbat, dar vom analiza de ce uh, se dorește uh, acest transfer. Poate în domeniul climatic, al mediului, uh, se vor face aceste uh, transferuri și uh, asta vom sprijini. Mi-ați adresat uh, multe întrebări de asemenea și în ceea ce privește subsidiaritatea. Sper că v-am explicat cum va funcționa sistemul și um, v-am dat suficiente garanții. În ceea ce privește cofinanțarea, cred că ar fi o propunere controversată. Cofinanțarea pilonului 1 este ceva ce uh, a fost menționat într-un document de reflexie, dar menționat și de câteva state membre. Va trebui însă să fie decis de către statele membre și de Parlamentul European în Uh, legătură cu viitorul finanțării PAC. Cred că veți vedea din uh, cifrele din tabeluri uh, cine sunt câștigătorii neți și perdanții neți. Și lucrăm la mai multe uh, instrumente de piață în ceea ce privește întregul lanț, avem uh, chestiunea practicilor uh, injuste și cum putem să reechilibrăm puterile fermierilor față de alți actori din uh, lanțul de aprovizionare. Sperăm că Sper că în 2018 voi veni fața noastră cu o propunere pentru a ajuta în acest sens. Dar, dincolo de asta, trebuie să uh, analizăm uh, instrumente pentru criză, după cum am spus mai devreme și da, voi apăra bugetul PAC în fața colegilor. Uh, bineînțeles, uh, voi fi însă pe cont propriu. Când ai 38% din buget, toată lumea vrea o bucățică. Deci, în orice caz, propunerea este numai o parte din uh, ecuație. Până la urmă, statele membre iau o decizie dacă și vor fi ele cele care vor uh, decide cum vor sau dacă vor umple uh, lacuna lăsată uh, sau golul lăsat de Brexit. Domnule Donta, ați, v-ați exprimat îngrijorările în ceea ce privește consultarea între servicii. Da, mă îngrijorează și pe mine. Agricultura întotdeauna trebuie să își apere cauza în fața celorlalte direcții generale și vom continua să o facem știu că unii dintre dumneavoastră chiar și ați menționat că nu am spus suficient despre ce vom face despre uh, referitor la gestiunea crizelor și a riscului. Pe paginile 17 și 18 am menționat câteva lucruri. Bun, sunt uh, un cadru și va trebui prin, în propunerea legislativă să venim cu detaliile, dar putem să ne bazăm pe buna muncă făcută la omnibus. Uh, pentru a obține rezultate mai bune la aceste instrumente. Doamna McGuinness, cred că uh, agricultura are un loc de uh, jucat în uh, prezervarea și conservarea naturii, mai ales sistemele de a nu ara pământul. Există inovații în anumite state membre și acestea sunt opțiuni pentru a atinge obiectivele de uh, mediu pe care le avem, uh, planurile de gestionare a substanțelor nutritive, toate acestea. În momentul în care Comisia Europeană vede un plan și vede că el uh, atinge obiectivele într-un mod practic, fără suprareglementare, noi suntem deschiși. Mi se pare că este un mod bun de a beneficia de bunele practici care există în statele membre. Uh, și de a recunoaște că uh, nu putem avea aceeași abordare peste tot. Definiția uh, fermierului autentic. Uh, știu că a existat o problemă în acest sens a fermierului activ. Um, am supus din nou această definiție statelor membre ca să fac o treabă mai bună și știu că vă bucur acest lucru. Cei care uh, lucrează pământul uh, sunt uh, fermierii activi, nu cei care investesc în pământ. Și pe ei vrem să-i promovăm, mai ales pe tineri. Am vorbit deja de planova, pla, uh, plafonare, domnule Flanagan. Dacă este obligatorie, dacă asta decid colegiuitorii, va fi un obiectiv ca statele membre să, să fie conforme. Și noi va trebui să ne ocupăm, să ne asigurăm că um, asta va face parte din planul pe care îl propun. Toate aceste lucruri vor fi analizate în uh, contextul um, și inclusiv al acestor uh, subiecte pe care le-am identificat, uh, distribuția echitabilă. Și da, sprijinim uh, cooperativele, organizațiile de producători, sperăm că le putem uh, sprijini și să le oferim o mai bună putere de negociere. Doamne Schreier-Piric, ați vorbit despre, de asemenea despre distribuția plăților. Am dat deja un răspuns în acest sens. Uh, acum rămâne de văzut cum vom aborda asta în, ceea ce, în discuțiile pentru buget. Vom vom vedea cu toții în mai. Dar, după cum știți, n-am nimic împotriva da banilor fermierilor. Prefer să le dăm bani fermierilor decât investitorilor. Fermierii ar trebui să fie, fie primii beneficiari ai oricărui tip de distribuție. Există sisteme la momentul de față care sunt voluntare și pe care ne putem baza pentru viitor. Sunt dezamăgit că domnul Feron nu, este, nu mai este prezent. A spus că înlocuiesc pe cei care s-au sinucis uh, cu migranți și n-am să-i ofer uh, plăcerea de a-i răspunde la această întrebare și să-i fac publicitare. De altfel, aș vrea să spun că uh, sunt implicat într-o uh, organizație caritabilă pentru cei uh, ale căror membri uh, ai familiei s-au sinucis și n-am să-l las pe domnul Feron să profite de pe urma nefericirii acestor familii. Suntem de acord referitor la asta. Vă mulțumesc, domnule Flanagan. Doamnă Hoibuch, uh, am vorbit despre ținte și indicatori cum să avem ținte și indicatori care să și funcționeze. Acesta este testul uh, modului în care ne vom atinge obiectivele. Lucrăm la indicatorii de producție, indicatorii de performanță pentru a ne asigura că planurile uh, supuse comisiei Uh, sunt și implementate. Trebuie să avem criterii, după cum ați spus, domnule președinte, pentru a atinge asta. Lucrăm la asta în momentul de față, în momentul în care vom avea propunere legislativă, vom veni cu mai multe detalii. Doamnei Hoibuc, aș vrea să-i spun că organizațiile de mediu au lucrat în mod constructiv împreună cu noi, la fel ca organizațiile de fermieri. Pentru prima dată mi se pare că avem o oportunitate pentru mai multă colaborare între părțile interesate atât în uh, agricultură cât și în uh, mediu. Cred că organizațiile de mediu își dau seama că fermierii sunt practic infanteria în ceea ce privește uh, obții, munca uh, ce trebuie făcută uh, pentru a atinge obiectivele de mediu și pentru a uh, beneficia de pe aceste bunuri publice de care avem nevoie cu toții. Însă trebuie să îi plătim pentru că uh, Um, se ocupă de aceste uh, servicii uh, ale ecosistemului de care avem uh, nevoie. Nu în ultimul rând, doamnelor și domnilor, eu cred că convergența este importantă, va fi un subiect complicat, întotdeauna a fost, însă, cum spunea și președintele Juncker, sperăm să mergem în mod progresiv, progresiv către o egalizare a plăților în viitor. Dacă suntem într-o uniune a egalilor și avem acest obiectiv, în această direcție trebuie să ne uh, îndreptăm. Iar bugetul ne va arăta în ce, cât de mult putem merge pe această cale în următorii șapte ani. Și, bineînțeles, uh, dacă aș putea să acord mai multe fonduri către uh, Bulgaria și alte țări din Est, aș face-o cu mare plăcere, dar, bineînțeles, vor avea un cuvânt de spus și contribuitorii neti. Nu va fi uh, ușor, nu va fi uh, simplu. Uh, nu spun că este imposibil, doar că nu putem doar să facem, să spunem hop și gata, avem mai mulți bani. Va fi complicat, dar încercăm. Și împreună trebuie să lucrăm pentru a atinge ceea ce ne dorim cu toții. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule comisar. Să sperăm în orice caz că vom avea o PAC uh, de calitate și bine finanțată. Doamnelor și domnilor, stimate domnă comisar Hogam, mulțumim pentru prezentarea comisiei. Dragi colegi, Uh, această comunicare este extrem de importantă și uh, mulțumim pentru mesajele pe care ni le-ați transmis uh, și mulțumim și pentru că ați găsit timpul să veniți la reuniunea comisiei noastre din această seară. Mulțumim pentru că ne-ați explicat mai în amănunt în ce constă această propunere și ne-ați prezentat și opinia dumneavoastră. Vom avea ceva timp la dispoziție ca să citim în aprofunzime documentul. Cu siguranță vor apărea și noi întrebări, avem multe temeri, multe preocupări, pentru că uh, nu știm cum va arăta viitorul Uniunii Europene, nu știm dacă vom reuși să uh, adoptăm uh, această propunere legislativă până în, uh, la alegerile din 2019. Și împărtășim și uh, convingerea dumneavoastră uh, că trebuie să uh, discutăm uh, această propunere și cu uh, alți colegi din Parlamentul European, cu guvernele din statele membre și cu toții ar trebui să ajungem la un climat propice pentru PAC și pentru bugetul alocat acestei politici. Pentru că bineînțeles că banii sunt importanți. Când ne vom întâlni cu Comisarul pentru Bugete, cu siguranță îi vom adresa uh, întrebări uh, care sunt de competența Comisiei noastre, însă va trebui să vedem dacă ne putem întâlni uh, cu Comisarul pentru Bugete înainte de, înainte de vacanța uh, de iarnă. Următoarea reuniune va fi luni, uh, 4 decembrie, la ora 15. Mulțumim, domnule comisar, pentru prezență. Uh, Mulțumesc uh, pentru uh, uh, prezentare. Mulțumim și uh, reprezentanților instituțiilor precum Copacogeca. Mulțumim secretariatului. you.